Ci siamo. Buon po- Dragi colegi, haideți să începem. Uh, bun venit tuturor și începem reuniunea de astăzi, în primul rând. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord să modificăm ordinea de zi, pentru că am adăugat un punct la ordinea de zi de astăzi, la punctul uh, diverse, după ce doamna McGuinness și domnul Lavia ne solicitaseră să discutăm pe fond amendamentele comisiei noastre adoptate în Comisia de Bugete. Necesitatea de a le examina împreună pentru a le depune în plenară ne-a făcut să facem această adăugire și dacă nimeni nu are nimic de uh, obiectat, haideți să adăugăm acest punct final la ordinea de zi a reuniunii de astăzi. Bine, atunci cu această modificare. Mergem mai departe și vă spun că reuniunea de astăzi va fi transmisă în direct pe internet. Un alt anunț, <clears throat> vă reamintesc că reuniunea din data de 27 octombrie, de după amiazi, a fost anulată. Așadar, rămâne reuniunea din 26 octombrie, tot după amiaza, și din 27 de dimineață, care se vor desfășura după cum e prevăzut. Deci s-a anulat reuniunea din 27 octombrie după amiază. Deci rămân 26 după amiază și 27 dimineața. Astea au fost comunicările președintele și acum haideți să începem atelierul prevăzut pentru astăzi, deficitul de proteine la nivelul Uniunii Europene. Cum poate fi soluționată această problemă de durată? Raportor, domnul Heusling, pe care îl salut. După cum știți, Uniunea Europeană întotdeauna a avut o carență în uh, producția de materii prime bogate în proteine pentru uh, sectorul alimentației animale. În ultimii ani această problemă s-a agravat uh, foarte mult din cauza unei reduceri substanțiale a producției interne a Uniunii Europene. Deci, din păcate, depindem tot mai mult de importuri și pentru a susține activitatea colegului nostru Martin Heusling, pentru un raport al raportului, am decis să organizăm acest atelier de care vă vorbeam prin departamentul nostru pentru politică și urez bun venit autorilor uh, cercetărilor făcute, domnului Yves Tron, din partea Institutului INRA din Franța și doamna, doamna Alessandra, Alessandra Pește din Italia. Și dau imediat cuvântul domnului Dron și după această prezentare a domniei sale vom putea începe deși dezbaterea. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Monsieur le Président, je vous remercie et je me sens... Domnule președinte, vă bucur foarte mult, mă bucur foarte mult pentru faptul că voi avea ocazia să vă prezint câteva elemente în legătură cu dependența Europei de proteine. E un subiect de care m-am ocupat de ani de zile în calitate de cercetător economist la Indra. Aș dori să abordez cinci elemente privind acest deficit de proteine și ar vrea în primul rând să vă reamintesc că care este situația evoluției uh, Uh, privind suprafețele care produc uh, proteaginoase. De asemenea, aș vrea să vă prezint contextul internațional al marilor culturi și, în al treilea rând, mă voi referi la principalele caracteristici ale alimentației animale în Uniunea Europeană. În al patrulea rând, voi aborda mai aprofundat anumite prevederi prevăzute în cadrul bilanțului de sănătate al politicii agricole comune și vă voi aduce câteva precizări privind anumite măsuri uh, luate în Franța, măsuri care sunt menite să relanseze producția. În ultimul rând, voi încerca să abordez câteva elemente privind niște eventuale instrumente la nivel comunitar care ne-ar ajuta să avem o uh, redresare mai generală, deci nu doar într-o singură țară. În aceste prime grafice vedeți care este evoluția suprafețelor și producției de proteaginoase în Uniunea Europeană. Până în 1993 am avut o primă fază când numărul de supraveți a crescut foarte mult, după care am avut o fază de stabilitate relativă până în 1998, după care, timp de câțiva ani, situația s-a menținut la același nivel, după care căderea a fost, scăderea suprafețelor cultivate a scăzut foarte mult. Deci, practic, în 3 ani s-a pierdut aproape 50% din suprafața cultivată. Curba ne arată că în 2009 situația s-a îmbunătățit puțin. În ceea ce privește detaliile pe produse, vedem că această evoluție se datorează ponderii pe care o au aceste producții. De asemenea, să nu uităm că există și o problemă, și anume evoluția prețurilor. Hier de, de surface, c'est que la production de protéagineux dans l'UE. ceea ce privește principalele țări care produc uh, proteaginoase în Uniunea Europeană, Franța a fost o țară dominantă, cu suprafețele cele mai mari, însă în 2009 trei țări, Franța, Spania și Marea Britanie, reprezentau fiecare în jur de 30% din producția comunitară. Era vor, e vorba de 12 țări din UE. Dacă să ne uităm uh, la noile state membre, vedem că cele trei țări care au intrat în 1995 au adus o suprafață care astăzi reprezintă în jur de 70.000 de hectare. Și există o fază de uh, dezvoltare relativă din 1998 încoace. În ceea ce privește țările care au intrat în 2004, suprafața aici este mult mai importantă, 180.000 de hectare. Polonia este principala țară aici și, și în cazul acestor țări putem spune că situația a fost stabilă și suprafețele nu au crescut. În ceea ce privește acum Bulgaria și România, Aici avem o suprafață estimată de către FAO de uh, aproximativ 20-23 de mii de hectare, deci relativ limitat. Ceea ce putem spune e că în toate aceste state membre randamentul este mai scăzut față de țările uh, care erau membre înainte. Cele 12 țări din fosta UE reprezintă 76 din suprafețele cultivate și 80% din producția de proteaginoase. Atunci când încercăm să explicăm modul în care au evaluat aceste supravețe și producția, ar trebui să ne gândim la trei factori. În primul rând, evoluția reglementării uh, comunitare, în al doilea rând evoluția randamentului și a rentabilității și în al treilea rând evoluția prețurilor. În ceea ce privește evoluția reglementării la nivel reglementar, între 1978 și 1992 a existat un sistem care îi stimula mult pe producători, era, exista un preț minim fixat pentru proteaginoase, care se ajusta în funcție de prețul uh, pe care uh, îl primeau pentru soia. Între 1993 și 2003, deci în 1993 a avut loc principala schimbare, nu mai avem uh, un ajutor variabil, nu mai există un preț minim, ci un ajutor care este exprimat în valoare pe tonă înmulțită cu randamentul de referință regional care corespunde diferitelor planuri regionale. Deci diferențialul de ajutor față de cereale este redus progresiv și ajunge la 9,5 euro pe tonă. Începând cu 2004, avem un ajutor care devine fix un ajutor pe hectar pentru toate țările și anume 55,6 euro pe hectar. Această sumă forfetară, dacă e să o comparăm cu sistemul uh, anterior, defavorizează țările și regiunile unde randamentul cerealier de referință este uh, superior. În schimb, au de câștigat, sunt favorizate țările și regiunile cu un randament cerealier mai scăzut, în ceea ce privește acum evoluția randamentelor. Graficul de sus ne arată că am avut o evoluție favorabilă pentru primul product, produs, însă în ceea ce privește cel de-al doilea produs, vedem că indicii scad. Și dacă e să vedem uh, raportul relativ față de grâu, deoarece aici avem o problemă de competitivitate, vedem, de exemplu, că pentru mazăre suntem la 50% față de randamentul pentru cereale. De asemenea, există valori foarte diferite în funcție de țări. În, țar, în Franța avem un indice de 145% față de media comunitară UE12. Marea Britanie și ea este puțin peste uh, medie. Germania la fel, însă în Italia și mai ales în Spania randamentul este mult mai uh, scăzut. Și constatăm că în ultimii ani, mai ales în Spania, lucrurile au progresat. E un element care explică faptul că a scăzut raportul față de grâu. Deci e vorba de țările cu randament scăzut. Și în fiecare țară vedem că a scăzut de asemenea raportul dintre fasole și grâu, mai ales în Franța, unde practic avem o diferență de 40%. Asta înseamnă că pentru a compensa această diferență de randament, la fasole prețul ar trebui să fie cu 40% mai crescut. ceea ce privește acum evoluția prețurilor, v-am prezentat prețul mediu. Vedem aici că există fluctuații mari de la o campanie la alta și vedem de asemenea că prețul, prețul uh, la fasole este asemănător cu cel de la mazăre și este asemănător cu cel uh, de la, pentru grâu și pentru soia. În ceea ce privește acum raportul față de grâu, vedem că acesta a oscilat, însă nu a ajuns niciodată la nivelul de 1,4, care ar fi de dorit pentru a avea o paritate concurențială. Deci e vorba aici de campaniile două uh, 2005-2006 și 2007-2008, când prețul la grâu a fost foarte mare. Iar raportul cel mai redus pentru fasole a fost atunci. Deci produsul și a pierdut din marja de competitivitate, ceea ce explică scăderea din 2008. Ce putem spune? Prețul la proteaginoase standard sunt determinate la nivelul cererii pentru alimentația animală, iar aceste prețuri după aceea se repercutează asupra agricultorului. Prețurile au tendința de a se ajusta pe prețurile de dobânzi calculate în formul, formulele alimentelor compuse de către industrie pentru mazăre, de exemplu, pentru atunci când analizăm prețul, vedem că acesta este determinat în mod regulat printr-o ecuație în care intervine prețul la grâu și prețul pentru soia. cu coeficienții 0,65 și 0,32. Acești coeficienți corespund ecuației de compoziție stabilită de um, alcătuirea prote- uh, în proteine acestor produse, deci conținutul lor de proteine și de energie. Deci, pe lângă fasolea standard pentru alimentația animală, avem de asemenea fasole galbenă, fasole pentru alimentația umană, unde diferențialul de preț este și el stabilit față de produsul standard. Și asta în funcție de deficitul care există în cele 30 de țări. În marile țări care importă, ar fi India, China, concurența are o influență asupra pieței, cum ar fi, de exemplu, Canada și uh, SUA. Les protéagineux sur le compte. În ceea ce privește acum cerealele oleaginoasele și legumele uscate la nivel internațional, trebuie să vedem că proteaginoasele fac parte dintr-o mare uh, familie a cerealelor, oleaginoaselor și legumelor uscate care pot fi sustituite în alimentația umană și animală și, și în ceea ce privește culturile agricole. Deci aceste trei produse sunt cultivate pe o suprafață de aproximativ un miliard de hectare. Producția fiind de 2,8 miliarde de tone repartizate, și asta trebuie văzut, în modul următor, 1,2 miliarde pentru alimentația umană și 1,1 miliarde de tone pentru alimentația animală. Deci pe la nivel uman, ponderea pentru alimentația umană este considerabilă. Și să nu uităm că e nevoie de mai multe kilograme de proteine vegetală pentru a produce un kilogram de proteină animală. Și de asemenea, această cerere de proteine animale este dinamizată de evoluția demografică la nivel internațional. După cereale, Legumele uscate reprezintă cel de-al doilea produs consumat în lume, 200, 232 milioane de tone. De asemenea, trebuie să vedem care este rolul pe care îl are soia, din ce în ce mai important. Aproape 70% din legumele uscate consumate în lume sunt soia. producția de carne de pasăre în Asia de Sud sau în America de Sud se bazează pe acest produs și în 10 ani am avut o progresie de soia foarte rapidă, deci de peste 50%. C'est qu'en fait, c'est dans il y a quatre pays. De asemenea, există patru țări în lume care reprezintă aproape 70% din consum China, primul consumator mondial, 37 milioane de tone, după care Uniunea Europeană, Statele Unite și Brazilia. Ceea ce este frapant, de asemenea, este să vedem cât de rapid au evoluat lucrurile în Asia. În China, de exemplu, consumul a crescut cu 200% în 10 ani. În Brazilia, cu 84%, în timp ce în Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii ritmul de creștere este de 6 respectiv 1%. În ceea ce privește piața europeană, este o piață matură, de mari dimensiuni, o piață care nu se va mai dezvolta mult. Deci țările exportatoare uh, nu sunt la fel de interesate de UE precum sunt interesate de piața asiatică. Deci Uniunea Europeană este într-o poziție sensibilă acum în ceea ce privește așteptările calitative pe care le avem. Ne gândim aici, de exemplu, la soia nemodificată genetic, ne gândim aici la trasabilitate, elemente care funcționează din ce în ce mai greu. În ceea ce privește producția de semințe, și aceasta este foarte concentrată, tot la soia. În Statele Unite lucrurile nu au evoluat mult. În Brazilia creșterea s-a um, a încetinit și practic acum producția se bazează doar pe Argentina cu riscurile pe care acest lucru le presupune. Acum, sectorul alimentației animale în Uniunea Europeană. Aici câteva elemente pentru a vedea care este situația. E vorba de aproximativ 280 de milioane de tone, din care 100 de milioane, astea nu sunt niște date precise, niște aproximări, deci 100 de milioane pentru bovine și porcine și 70 de milioane de tone pentru păsăret. Aceste nevoi sunt acoperite practic în jumătate prin alimentele compuse industrial, iar restul prin materi, materii prime utilizate direct uh, în uh, exploatările agricole. De foarte multe ori sub formă de cereale și proteaginoase consumate, consumate direct. Tonajul alimentelor compuse evoluează destul de lent Există două fenomene în sens invers, și anume îmbunătățirea indicilor de consum și, pe de altă parte, o progresie uh, scăzută a producțiilor animale. Principalul debușeu este industria alimentelor compuse, sectorul care practică cel mai mult mecanismele de substituire a materiilor prime în funcție de prețuri și uh, disponibilitate. Aici voi trece în revistă datele privind proteaginoasele și alimentația animală. Cred că e foarte important să vedem că, indiferent de tonajul produs în UE, niciodată, chiar atunci când tonajul depășea 100 de milioane de tone, deci niciodată nu au existat probleme în ceea ce privește debușeurile și utilizarea acestor proteine. Totul a fost absorbit de fiecare dată și când Europa producea mai mult, cel mai mult, totuși aveam și importuri uh, însemnate. În ceea ce privește bilanțul produselor prime care au un conținut proteic ridicat și care pot fi substitu- substituite între ele. Deci nu voi comenta acest tabel, însă puteți vedea aici că în ceea ce privește resursele, de la dispariția făinii pe făinii animale, depindem foarte mult de um, floarea soarelui și de rapiță în ceea ce privește utilizările. Avem, bineînțeles, soia cu, 7, cu 50% și proteaginoasele, doar 2%. Dacă e să vedem care este explicația acestei diferențe, vedem că avem un deficit de 35 de milioane de tone pentru soia. Și dacă transformăm aceste 36 de milioane de tone de soia în echivalent, asta înseamnă că importăm echivalentul la 70 milioane de hectare de proteine, în cea mai mare parte din America de Sud. Deci avem nevoie de o producție foarte ridicată pentru a face față nevoilor interne. În ceea ce privește cadrul internațional, <clears throat> acesta am avut de spus. Acum, în ceea ce privește situația la nivel european, trebuie să vedem ce anume poate fi ce anume s-a obținut deja prin bilanțul de sănătate. E vorba de regulamentul 73-2009 și se prevede ca primele pentru proteaginoase să poată fi menținute la alegerea statelor membre până în 2012, la nivelul de 55 55,67 de hectare de euro pe hectar, 55,57 mă scuzați, iar aceste prime trebuie incluse în regimul de plăți unice. De altfel, în acest regulament se menține o suprafață maximă garantată de 1,648 de milioane de hectare. Această suprafață este o referință istorică care corespunde unui nivel de producție din trecut. Astfel, acest regulament uh, pune în pericol producția de proteine, deoarece această primă de 55 de euro pe hectar nu permitea menținerea producției și a suprafețelor uh, cultivate. Există de asemenea articolul 68 din regulament care totuși oferă posibilitatea unui sprijin specific în anumite situații. Și printre punctele enumerate sunt următoarele. Deci pentru anumite tipuri de agricultură care au o importanță deosebită în ceea ce privește protecția sau bunătățirea mediului înconjurător. Un al doilea element citat, pentru a îmbunătăți comercializarea produselor agricole și în al treilea rând, punctul 5 din articol, se spune că pentru anumite activități agricole care au avantaje de mediu și agricole. În aceste cazuri se precizează că suma acestui uh, ajutor este limitată uh, la un nivel care să acopere pierderile de venit. Deci e vorba de finanțarea de la articolul 68. Există o limită prevăzută de 10% și o sublimită pentru ajutoarele care nu fac parte din cutia verde. Deci sub limită de 3,5%. În ceea ce privește Franța, această țară a hotărât să relanseze producția de proteaginoase, un plan care se înscrie în uh, urmarea dată acelei grânel de la environnement și a obiectivului Uh, numit obiectiv Pământuri 2020. Sunt obiective 5, sunt definite 5 obiective, și anume reducerea produselor fitosanitare, să se angajeze exploatațiile agricole în dezvoltarea durabilă și o regândire, o reformulare a practicilor adaptate la nivel teritorial. Pentru proteinele vegetale se prevede o consolidare a asistenței comunitare, să se promoveze includerea proteaginoaselor în rotațiile de culturi. Se prevede asemenea o relansare a cercetării și inovației pentru leguminoase și proteaginoase. Asta mai ales dacă ne gândim la probleme pe care le avem cu produsele de tip fasole, mazăre. Și în al doilea rând, o restructurare a filierei proteaginoase prin dezvoltarea uh, la nivel subcontractual între producător și utilizator. Printre măsurile luate în 2010 avem două măsuri noi, și anume un ajutor suplimentar pentru proteginoase și leguminoase furajere cu sume de 39 respectiv 1 milion de euro. Și un și de asemenea există o, un ajutor pentru diversificare și anume un ajutor de 70% pe hectar cu anumite constrângeri. Deci patru culturi trebuie să existe pe aceeași suprafață, iar cultura principală să reprezinte mai puțin de 45% din teritoriul respectiv. Aceste ajutoare se completează alte ajutoare care existau deja, care arată cât de necesare sunt aceste angajamente. Care au fost rezultatele acestui plan de relansare? Între 2009 și 2010 am avut o progresie de 92% în ceea ce privește suprafețele de proteaginoase în Franța, 100,9 pentru mazăre și fasole. În schimb, în întreaga Uniune Europeană, evoluția pe suprafață a fost de 1 la 8%. Deci, deși a scăzut uh, randamentul, producția a crescut de, cu aproape 600.000 de tone. Deci e interesant să facem un calcul și să vedem care este eficiența, eficacitatea acestui uh, subvenții publice. Deci aceste 39 de milioane de euro au permis o creștere a producției de echivalent uh, turtă de soia cu 0,45 milioane de tone, deci un cost marginal de 88 de euro pe tonă, ceea ce, bineînțeles, e mult sub uh, uh, prețul uh, la import al turtei de soia. În ceea ce privește ajutorul comunitar, acesta a crescut de la 11 la 22 de milioane, deci un cost marginal de 24 de euro pe tonă. Deci s-a menținut, s-au menținut toate Uh, grupurile asta în cazul Franței. Deci prețul este inferior uh, prețului la import pentru torta de soia. Și astfel în Franța s-a obținut, uh, s-a atins obiectivul stabilit. Deci dacă ne punem această problemă la nivel comunitar și dacă ne întrebăm ce putem face cu problema asta importantă de a regăsi, de a reajunge la o masă critică suficientă pentru a motiva diver, diferiți actori implicați, fie utilizatori, fabricanți de alimente uh, compuse, fie combinate, fie de uh, uh, alți actori. E o piață europeană cu schimburi interne care întotdeauna au fost importante Așadar, se pare că e necesar că trebuie să ajungem, reajungem la o masă critică în întreaga Uniune Europeană pentru ca mecanismele normale ale pieței să poată, funcționeze, să poată să funcționeze, că astăzi nu mai este cazul. Deci, au un al doilea obiectiv, să securizăm sectorul și să relansăm cercetarea pentru noi soiuri de semințe și sisteme de cultură mai durabile. Un al treilea obiectiv ar fi să facilităm uh, acoperirea de riscuri împotriva uh, riscurilor de variațiune ale prețurilor și ale randamentelor și Bine, e vorba de toate culturile aici, dar e în mod deosebit important pentru pro- protaginoase și un al patrulea obiectiv să facilităm transparența și relațiile contractuale în cadrul acestei filiere. Și în final vă prezint ce s-ar putea face cu instrumentele pe care le avem la dispoziție E vorba de un ajutor cel puțin temporar pe, la hectar pentru proteaginoase pentru a compensa diferențele de produse brute și de marje. Asta în așteptarea inovațiilor la nivelul cercetării și a selecției care să ne permită să ne restabilim competitivitatea la nivelul prețurilor. Apoi, ce, la ce ne mai putem gândi? Deci e vorba de un ajutor la uh, răspândirea importanței pentru mediul a proteaginoaselor și a ajutarea uh, agricultorilor pentru a integra mai mult calculele privind durata rotației și nu doar la o singură campanie de sămânțare, de cultură, lucru care este foarte favorabil plantelor proteaginoase. Deci la nivelul alimentației animale, proteaginoasele sunt foarte bine cunoscute de către fabricanții industriali, însă mm, ei de câțiva ani încoace nu prea mai folosesc aceste produse, deci ar fi util să, ca aceștia să se reintereseze uh, de proteaginoase. O altă problemă importantă o reprezintă ajutorul pentru dezvoltarea unor instrumente care să permită o anticipare a prețurilor la proteaginoase. În Franța, de exemplu, s-a stabilit un indicator al prețurilor care a fost elaborat în comun de to- toți cei uh, care produc și utilizează proteaginoasele, care în absența unei piețe interne, cum ar fi Euronet, care probabil că în mod actual pentru proteaginoase nu e previzibilă pentru Franța, permite totuși fixarea sau uh, prevederea prețurilor viitoare la proteaginoase față de viitoarele prețuri la grâu. Și, în general, e vorba de instrumente pentru ajutor, ajutor pentru diversificarea rotației, cu uh, plăți de compensare și uh, alte ajutoare. Deci, beneficiile așteptate la nivelul mediului înconjurător, aici s-a făcut deja uh, o activitate foarte importantă în Franța de către Comisariatul General pentru Dezvoltarea Durabilă, insistându-se mai ales pe aspectele care privesc absența utilizării de îngrășăminte uh, cu azot și îmbogățirea solului pentru următoarea cultură, adică, în general, aportul de proteaginoase în ce privește reducerea gazelor cu efect de seră. La nivelul alimentației animale, dacă privim deja ce ar însemna asta la nivelul Uniunii Europene, saturația de 1,6 milioane de hectare cu o ipoteză de îmbunătățire a protecției mediului, deci un randament de 5 tone la hectar în Uniunea Europeană, corespunde la 8 uh, milioane de tone de proteaginoase, ar însemna un plus de 5,7 milioane de tone față de 2008. 7 milioane de tone de echivalent turto, Asta echivalentul în turte, ceea ce ar însemna că s-ar înlocui aproximativ un milion de hectare echivalent turte de soia. Ce alte avantaje ar însemna o fluctuație redusă a cursurilor materiilor prime pentru animale, și deci o fluctuație a prețurilor redusă și al, uh, alt element important ar fi acela că proteaginasele corespund unui număr însemnat al uh, caietelor uh, de sarcini în ce privește etichetajul, uh, produsele biologice, fără organisme modificate genetic și le permit o mai bună, așa numită, autonomie în proteine pentru anumite tipuri de exploatații agricole. Și în ultimul rând, s-a făcut un calcul. Deci, potențialul agronomic a suprafeței în Uniunea Europeană este mult mai mare de uh, cele 2% a suprafeței uh, în ce privește marele culture și există și un potențial zootehnic estimat la mai mult de 15 milioane de tone doar pentru uh, alimentele combinate, industriale. Deci vedem câte cifre interesante. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine, grazie, grazie. Președintele, mulțumesc domnului Dron, care ne-a furnizat, iată, cifre foarte importante, asupra cărora se poate face reflexie. Și acum doamna Alessandra Pesce, din partea Institutului Național pentru Economia Agricolă din Italia, care îi dau cuvântul. Și îi, o rog să respecte timpul alocat, pentru că mai apoi să putem avea și o dezbatere. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dacă îmi îngăduiți o secundă pentru a pregăti prezentarea. Okay. Grazie mille, desidero ringraziare... Mulțumesc, doresc să mulțumesc în primul rând președintele Direcție Generală pentru Politici Structurale și de Coeziune pentru invitația adresată. Sunt Alessandra Peș, lucrez pentru Institutul Național de Economie Agrară, care este un, o instituție publică de cercetare italiană și uh, eu uh, am fost însărcinată uh, să văd modul în care evoluția sectorului uh, uh, acestor plante uh, cu proteine și mai ales această revizuire la jumătatea mandatului au avut efecte privind zootehnia europeană. Deci să încerc să fac o legătură mai strânsă între partea de producție cu partea de zootehnie și pe baza acestui cadru să încerc să identific opțiunile posibile la nivel de politică, atât în actuala fază de programare, cât și în revizuirea post-2013. Ă, domnul care a vorbit înaintea mea, iată ne-a furnizat o imagine foarte clară a situației și a evoluției aspectelor legate de producția de plante bogate în proteine și analiza mea se structurează pe trei elemente evoluția producției de proteine, competitivitatea sectorului zootehnic și apoi posibile opțiuni la nivel de politici agricole. Uh, foarte pe scurt, s-a spus deja că în urma aplicării acestei revizuiri la jumătatea mandatului au existat diferențieri substanțiale, substanțiale la nivel regional în termenul diferitor culturi uh, cu uh, plante bogate în proteine. Au existat uh, regiuni care au trecut printr-un declin, cum îi spun eu, important, regiuni, cum s-a mai spus aici, care manifestă un randament la hectar foarte uh, ridicat și alte regiuni uh, care, din păcate, trec printr-o situație inversă. Dar și-au sporit producția. Nu intru aici în detaliu, pentru că antevorbitorul meu a clarificat și motivele care uh, stau la baza acestei situații. Uh, lucrul cel mai important care apare din studiile efectuate este că uh, această revizuire din 2003 nu a modificat în fapt uh, acțiunile și alegerile care stau la dispoziția producătorilor. De fapt, deschiderea pieței și deci competiția cu alte producte reprezintă principalul vehicul de înlocuire a producțiilor. Și în legătură cu în acest tabel, care, în, acest, în acest grafic, care poate nu se vede foarte bine, am încercat să înfățișez opiniile producătorilor de ce uh, folosesc uh, culturi de plante legate, uh, bogate în proteine sau nu. Un studiu efectuat de Comisia Europeană și în cadrul diverselor exploatații agricole se rezultă că 45% consideră că modificarea compensației la hectar, compensării la hectar după uh, revizuire, deci pentru 45% repet, uh, este la fel cu modificarea uh, la jumătate de mandat. Deci 45% consideră că nu există nicio diferență între. Există diferențe substanțiale între țări, pentru că acest 45% ascunde diferențele de la stat la stat. Și mai ales, de exemplu, în Germania, unde modificarea spectrului de plăți a fost uh, considerată foarte relevantă de 54% din exploatațiile care au participat la studiu. Și în uh, acest grafic încerc, am încercat să pun în evidență faptul că mm, cultivarea plantelor bogate în proteine depinde în primul rând de avantajele agronomice și în materie de rotație a culturilor. În al doilea rând, depinde de prețurile pentru celelalte producții și, în al treilea rând, de prețurile plătite de um, producătorii de carne animală pentru uh, a achiziționa aceste alimente de bază și cele două aspecte luate în considerare în 19% și în 15% din, din cazuri uh, se referă la, pe de o parte, uh, aplicarea plății la hectar și, pe de altă parte, de aplicarea plăților uh, efectuate pentru protecția mediului. Deci, reforma din 2003, lucru evidențiat și de antevorbitorul meu, nu a susținut producția de plante bogate în proteine și nici nu a oferit contrastimulente pentru uh, aceste culturi și a facilitat într-o câtva competiția cu alte produse, alte culturi. Asta înseamnă că, privind sectorul zootehnic, deci punându-ne din punctul de vedere în, a celor care utilizează produsele bogate în proteine pentru furaje, putem vedea că primul lucru care apare din analizele datelor economice din sectorul zootehnic e puternica criză ce a caracterizat în ultimii trei ani producția zootehnică. Ajungem să ne gândim că uh, exploatațiile care produc lactate, lapte și derivate uh, au înregistrat un profit care s-a înjumătățit din 2007 până în 2009. Deci, inclusiv producția în sine s-a resimțit, mai ales în ce privește competitivitatea sa. Iar în ultimii trei ani a existat o sporire substanțială a costurilor, atât de uh, caracter energetic, cât și pentru furaje. Și această volatilitate a prețurilor uh, înfățișată nouă de antevorbitor a fost uh, și ea o cauză principală a lipsei de competitivitate. Uh, sectorul zootehnic uh, are o pondere de 44% de, în producția de valoare adăugată agricolă, deci aproximativ jumătate din valoarea adăugată agricolă. Iar consumul de furaje, deci cât anume se plătește pentru costurile intermediare pentru cumpărarea de furaje, are o influență asupra valorii producției în 2009, tradusă într-un procent de 54%. consumul de furaje sau, mă rog, alimente pentru animale e constituit pe, uh, într-un procent de 60% de producție efectuată direct în exploatație, deci 49% furaje și 11% cereale produse în propria exploatație și 40% e vorba de produse cumpărate de la producători care actualmente reprezintă în Europa actualmente o cifră de 4200 aproximativ, conform cifrelor oferite de asociațiile de specialitate și după cum spunea și antevorbitorul meu, producția europeană de alimente animale uh, a pierdut uh, cote importante de piață între 2000 și 2008, asta în favoarea unor țări emergente, cum ar fi China, de exemplu. Uh, uh, vado verso le, le, le policy option. Le, le... trec uh, la opțiunile politice care rezultă din tabelul înfățișat dumneavoastră și uh, spre câteva considerații cu caracter sintetic pentru a ajunge la unele concluzii posibile. În primul rând, din ceea ce apare din diversele studii comandate de comisie, politica agricolă comunitară e clar că nu a permis o consolidare a sectorului și însăși piața și deschiderea pieței a redimensionat acest aspect și producția la hectar a scăzut în anumite regiuni. Deschiderea importantă a pieței internaționale determină o expunere la prețuri și mai ales pentru sectoarele care utilizează materiile prime și mai, în primul rând, sigur, zootehnia. Apoi, există un sistem destul de complex, cu tot soiul de reguli specifice în acest sector zootehnic, care, sigur, au uh, o influență deosebită asupra competitivității. Acum, opțiunile, din punct de vedere politic, nu știu cât de bine se poate vedea pe ecran, dar oricum, opțiunile politice care rezultă din acest tabel pe care vi l-am înfățișat sunt, pe de o parte, o consecință a discuțiilor privitoare la politica agricolă comună după 2013 și în același timp, pe de altă parte, uh, provin din limitele pe care vi le-am înfățișat adineauri. Pentru a fi mai preciși, se poate efectua o mai presupun uh, determinarea obiectivelor care se doresc uh, cu, prin adoptarea unor instrumente uh, bine țintite. Pacul după 2013 și rapoartele referitoare la aceasta ne indică faptul că se dorește atingerea anumitor obiective, autosuficiența, valoarea socială a zonelor rurale, competitivitatea economică, durabilitatea de mediu, dar nu întotdeauna aceste obiective Uh, pot conviețui bine unul cu altul, deci se pot ivi conflicte. Deci atunci când se aleag, alege o direcție în detrimentul alteia, trebuie să, fie, să fim conștienți că utilizarea unui anumit instrument poate în anumită măsură limita atingerea altor obiective. Și sunt trei mari zone în care se pot efectua intervenții. În primul rând, a, lim, e vorba de o limitarea fluctuațiilor marjelor din sectorul zootehnic uh, determinată de fluctuațiile de pe piețele internaționale. Asta înseamnă, pe de o parte, să avem la dispoziție o serie de instrumente pentru o mai bună gestionare a riscurilor și uh, instrumente care să reușească o stabilizare a venitului. Deci, cu alte cuvinte, transferul, risc, transferul de risc Uh, se poate efectua spre piețele financiare, spre piețele de asigurări sau spre un sistem de credite care să se însărcineze de acest risc. Există, sigur, o serie de uh, întrebări care decurg din structura pe care v-am înfățișat-o. În primul rând, în momentul în care se transferă riscurile către piețele financiare prin utilizarea unor instrumente de tip futures, cum se, pot, se, cum se poate limita specula? Deci cum se poate uh, evita o situație în care prețurile să fie formate nu de către operatorii de pe piață, ci de către, să spunem așa, comercianți a acestor uh, futures. În primul rând, s-ar putea face o verificare a modului cum funcționează lucrurile și să ne gândim că nu pentru toate produsele există piețele de futures, astfel încât unele pot fi introduse pe piață, altele nu. Deci ar putea exista o competiție inegală între uh, producători. Un al doilea aspect privește transferul către piața de asigurări. Aici avem uh, diverse exemple, inclusiv în Europa, întrebarea care se pune ar fi cine sunt beneficiari direcți în acest caz, pentru că dacă noi oferim stimulente pentru asigurările contra riscului, avem sigur și întregul sistem de asigurări și sistemul prin care sunt stimulate uh, uh, stabilit aceste contracte este un sistem care trebuie controlat, de exemplu în Spania. Sistemul spaniol este considerat unul emblematic, un exemplu, pentru că uh, este controlat de stat. Deci există o acțiune foarte uh, hotărâtă a sectorului public de utilizarea sistemului de asigurare. Sigur, nu se exclude posibilitatea de a utiliza modelul, de exemplu, canadian modele așa numite agri-invest și pentru agrostabilitate. E vorba de instrumente financiare în care exploatațiile participă și ele pentru a reduce riscurile și pentru a, stabili, a stabiliza propriile venituri. Un sistem cu intervenții punctuale, inclusiv de uh, modul în care se face contabilitatea uh, exploatațiilor. Deci trebuie să facem astfel încât exploatațiile noastre, dacă dorim să utilizăm o astfel de uh, schemă, să fie foarte conștiente de tot ceea ce comportă ea. O altă întrebare care apare și este o întrebare importantă în legătură cu aceste instrumente pentru stabilizarea veniturilor sau pentru gestionarea riscurilor. O altă întrebare, spuneam, se referă la activarea unor instrumente de, ca să spunem așa, inginerie financiară, care pot fi utilizate nu doar exclusiv pentru utilizarea investițiilor, ci și pentru menținerea veniturilor la un uh, nivel fix. În al doilea pilon a politicii de dezvoltare rurală, în faza 2000-2006, exista, exista o măsură specifică privitoare la această inginerie financiară. Acum, în faza actuală, această măsură nu se mai poate aplica și nu se mai aplică. E vorba de un instrument de aplicare a politicii de dezvoltare rurală, însă că probabil, însă probabil că uh, instrumente care privesc fonduri de garanție în agricultură ar putea fi o altă opțiune pe care să o avem la dispoziție. Un al doilea punct se referă la o mai mare competitivitate a sectorului zootehnic pe piața internațională. S-a evidențiat modul în care există diverse instrumente, reguli, standarde care impun utilizarea unor anumite produse pentru alimentația animală. E bine, ideea ar fi să înțelegem modul în care concurența pe care o înfruntă exploatațiile tehnice europene ar, s-ar putea regulariza sau reglementa în momentul în care diverse reguli, cum ar fi utilizarea unor organisme modificate genetic în uh, domeniul furajelor și alimentelor animale, care sigur că într-o anumită măsură ar scădea costurile pentru achiziționarea uh, furajelor și alimentelor animale, deci modul în care aceste instrumente să poată permite agriculturii europene să fie mai competitivă cu toate obligațiile la care se supunea, Și aici ar ma in realtà potrebbe essere... Ar părea că există o, uh, un târg între susten, uh, durabilitate și competitivitate, dar în momentul în care se definește un sistem cu adevărat durabil și care să susțină produ- produsele de calitate și produsele biologice, vedem că lucrurile nu se prezintă sub forma unui târg din care noi am avea de pierdut. Uh, aici intră în joc și o informare foarte bună a consumatorului. Chiar ieri citeam într-un ziar că uh, Federal Trade Commission, adică comisia cea mai importantă pentru consumatori din Statele Unite, a luat hotărârea să adopte așa numitele ghiduri verzi care ar permite o mai bună orientare a consumatorului uh, care este pur și simplu îngropat într-o sub un munte de produse care sunt definite biologice și nu știe ce să mai facă, nu știe exact ce să cumpere, deci o mai bună informare a consumatorilor pentru ca aceștia să fie conștienți de alegerea strategică a unei siguranțe alimentare pe care, o, pe care se orientează Uniunea Europeană. Uh, s-ar putea, ne-am putea gândi și la niște etichete, la niște mărci fără uh, organisme modificate genetic. Deci, oricum, să facem așa încât exploatațiile uh, zootehnice și standardele pe care acestea trebuie să le respecte să nu reprezintă o barieră față de competitivitatea acestora pe piața internațională. Și ultimul element asupra căruia trebuie să facem o reflexie e o ameliorare a funcționării filierei zootehnice. aici există mai multe direcții de acțiune. În primul rând, s-a amintit aici cercetarea. astfel încât să putem utiliza inovarea, în, inclusiv în faza de producție, și să evităm o situație în care producția de uh, plante bogate în proteine în ultima perioadă să fie considerate doar o producție de mâna a doua și intră într-un sector vicios, adică nu se face niciun fel de inovare în sectoarele care au un impact minor uh, din punct de vedere al suprafețelor cultivate. Dar, cum s-a mai spus aici, importanța de mediu a producțiilor impune o cercetare și pentru acest tip de producție. Cealaltă aspect relevant îl reprezintă contractele și organizarea filierei. E foarte clar că în multe cazuri lipsa de eficiență în organizarea filierei are un impact hotărător în apariția unor dezavantaje pentru producător și pentru consumator. Aici trebuie să ne gândim la uh, unele posibile instrumente pentru o consolidare a acestei filiere. În al doilea pilon, în faza actuală, se experimentează investiții în filiera productivă, deci ar putea să fie acesta un laborator și în același timp, în verificarea condițiilor contractuale ale filierelor, probabil să fie acordată o mai mare atenție asupra termenelor, condițiilor de plată, implicațiilor asupra lichidităților de care dispun exploatațiile în momentul în care se semnează anumite contracte, toate aceste elemente ar putea uh, îmbunătăți funcționarea în general a exploatațiilor. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mă scuza, mă, să mă scuze interpreții dacă am vorbit prea rapid și sper că nu le-am creat prea multe probleme. Mulțumesc! Nästa talare är eh, rapportör. Mulțumesc. Ultim, următorul uh, vorbitor este raportorul domnul Hösling. Ja, ich darf erstmal ganz herzlich den Vortragenden für ihre wirklich interessanten Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc vorbitorilor pentru rapoartele interesante. Doamna pește și domnul Ton, care au făcut un cadru foarte bun pentru dezbaterea noastră. Va trebui să lucrăm uh, foarte din greu pe această temă a proteaginoaselor în Europa. Și am văzut că cifrele în întreaga Europa sunt în scădere cu câteva excepții, foarte puține la număr. Așa că va trebui să vedem cum s-a întâmplat în Franța, de această cultură a proteaginoselor a crescut. Trebuie să subliniem în mod clar importanța culturii europene de proteaginoase. Acest lucru este important pentru agricultura europeană, pentru ca ea să poată fi independentă în ceea ce privește proteaginoasele. Și ar trebui să facem acest lucru și pentru producția de lapte și de carne și n-ar trebui să depindem de noi piețe emergente, cum ar fi, de exemplu, de China. În China, de exemplu, există uh, o cerere foarte mare de soia și aici pierdem și noi foarte mult din importanța noastră. Iată de ce Europa cred că ar trebui să încurajeze cât mai mult posibilitățile de a produce proteaginoase aici, acasă la noi trebuie să realizăm o analiză foarte atentă și să vedem de ce producția de proteaginoase a crescut în unele țări, în timp ce în altele a scăzut. Și nu-i vorba aici doar de schimbările de prețuri, ci și de motive politice. Trebuie să existe o voință politică pentru a susține anumite sectoare. În acest raport se analizează și influența acordurilor internaționale în ceea ce privește dezvoltarea sectorului de proteaginase în Europa. Trebuie să vedem dacă acest lucru influențează sau nu cultura de proteaginase și dacă trebuie să luăm măsuri care să influențeze această cultură. Însă un lucru este foarte clar și anume că producția de proteaginoase și de leguminoase trebuie să se potrivească cu strategia europeană, pentru că aceasta ne ajută la o mai mare biodiversitate, pentru că proteaginoasele au un efect pozitiv în ceea ce privește schimbarea climatică și prevenirea acestea duce la mai puține emisii de gaze cu efect de seră și cred că politica agricolă europeană ar avea și ea un rol important de jucat Chiar și comisarul a vorbit la o conferință din iulie și a spus cât de importantă este această cultură de proteaginase. Un lucru foarte bun în acest discurs al domnului comisar, în care se spunea că Europa ar trebui să-și îmbunătățească cultura de proteaginoase. Aceasta ar trebui să se găsească în noua formulare a PAC-ului și trebuie să vedem și noi dacă putem găsi o soluție în acest sens. Amândoi vorbitorii au făcut referință la un alt element important, și anume cercetarea și dezvoltarea, dezvoltarea de noi specii, a unei game de produse atrăgătoare, atât pentru fermieri cât și pentru restul actorilor de pe piață, astfel încât această producție să fie mai competitivă și pentru export. Deci există mai multe măsuri, abordări bune care ar putea fi aplicate și să sperăm că acest raport va aduce um, lucruri pozitive în reformularea PAC. Am vorbit și cu raportorii din umbră și nu cred că există o adevărată divergență de opinii în ceea ce privește elementele esențiale. Iată de ce cred că raportul va aduce o contribuție importantă în uh, reformularea PAC-ului. Va trebui să încercăm să reducem acest deficit de proteaginoase. Sperăm să ajungem la o poziție comună în acest sens pentru a oferi Comisiei un mandat clar. Aceasta este în interesul fermierilor, de altfel, să aibă o, un sector agricol sigur și independent. Mulțumesc! Tack så mycket och nu är det... Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Tabagi. Szony, úgyis, mint az európai szocialisták társjelentéstevője és a Környezetvédelmi Bizottság Mulțumesc. Aș vrea, în calitate de raportor pentru aviz, să spun că aceste rapoarte ne arată clar că Uniunea Europeană este pe cale de a lua anumite decizii. Într-adevăr, în ceea ce privește importurile de culturi proteaginoase depindem foarte mult de piața externă și avem doar două posibilități, ori să reducem aceste importuri, ori, dacă nu, ar trebui să creștem importurile de carne. Niciuna din aceste două soluții nu este de dorit, pentru că, de fapt, dependența noastră în cele două domenii ar trebui redusă. Deocamdată, situația la ora actuală care este? 25% din uh, consumul nostru de proteine poate fi asigurat cu resursele proprii comunitare. Aceasta ne arată că există un nivel de dependență destul de ridicat, ceea ce nu poate fi acceptat. Am uh, constatat că China și alți actori importanți se dezvoltă din ce în ce mai mult și în felul acesta ne va fi imposibil să creștem culturile noastre proteaginoase. Din punctul de vedere al Comisiei pentru Agricultură, ar trebui să ne punem Următoarea întrebare. Reforma PAC-ului a arătat că cultura proteaginoaselor este foarte importantă. Raportul domnului Dron ne-a arătat de asemenea că n-am reușit să dezvoltăm foarte mult aceste culturi față de alte cereale. Un alt aspect important se referă la ajutoarele oferite pentru culturile proteaginoase, așa cum s-a întâmplat în Franța și dacă în cadrul dezvoltării durabile n-ar trebui să încercăm să facem astfel încât aceste culturi de proteaginoase să fie luate în considerare mai mult, pentru că acestea au un efect pozitiv asupra mediului. Ele permit reducerea emisiilor de dioxid de carbon și ar trebui deci să ne gândim la niște elemente atrăgătoare, atractive pentru producători. Dar deocamdată n-am reușit să stabilim un nivel de plăți suficient pentru a ajuta piața. Și există și chestiunea proteinelor de origine animală. În 2010, Comisia a indicat deja că s-ar putea să fie din nou posibil să se comercializeze proteine de origine animale. Comisia pentru Mediu este total opusă acestei idei pentru că ne aducem aminte cu toții ce s-a întâmplat în trecut în Europa, în special în ceea ce privește boala vacii bune. Și toate proteinele pe care le importăm sunt afectate de această problematică foarte actuală a OMG-urilor. Nutrețurile deseori sunt uh, amestecate și 90% din ele intră în contact într-un fel sau altul cu OMG-urile. Asta este o chestiune foarte complexă și ar fi bine să se relanseze cultura proteaginoaselor. Eu unul nu vreau să mă pronunț aici dacă sunt pentru sau împotriva ong urilor Am citat pur și simplu dat niște date științifice și știu că trebuie să ne ocupăm și de aceste aspecte și tocmai de aceea în Europa ar trebui să dezvoltăm și mai mult astfel de culturi. Iată de ce raportul domnului Hausling este foarte important. Iar în ceea ce mă privește, eu unul cred că nu putem utiliza proteine de origine animală pentru alimentația umană. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, domnul Agnew. Sorry, Chairman, about... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău de întârziere. A existat o întrebare pe care a pus-o cel de doilea vorbitor și cred că aș putea să-i dau un răspuns. Întrebarea a fost atunci când, dacă există femei care nu cresc astfel de culturi proteaginase și de ce se întâmplă acest lucru? Unul dintre răspuns este că substanțele chimice pe care le utilizăm nu ne permit aceste culturi, substanțe chimice care acum sunt, uh, sunt interzise. Iar uh, fasoalea este doar un exemplu în acest sens. Există și alte culturi alternative care sunt mult mai bune decât acestea, decât fasolea sau derivatele ei. Există alte probleme cu mazărea și cu fasolea. Ele pot fi crescute doar uh, odată la 5 ani, pentru că altfel apar diverse boli. O altă problemă cu mazărea de câmp e nevoie de o cantitate foarte mare de semințe plantată la hectar, deci costuri foarte ridicate. Mazărea de câmp este de asemenea de, depinde foarte mult de a, momentul în care este plantată, pentru că dacă pământul este foarte umed, de exemplu, producția scade foarte mult atât uh, fasolea și cât și masele de câmp sunt foarte sensibile la aciditatea solului, deci și aici trebuie să se, fie, să se acorde foarte mare atenție. E nevoie de uh, terenuri de primă calitate, dacă terenurile sunt sterile, de exemplu, uh, masele de câmp crește foarte încet și rezultatele nu sunt foarte bune. O altă problemă foarte mare este uh, problemele, e problema cauzată de porumbei. Aceștia au afectat foarte mult culturile de mazăre de câmp în ultimul timp și în special în perioada iernii, când uh, zilele sunt mai scurte și de asemenea, în uh, perioada de, uh, de primăvară, în mai și iunie. Condițiile meteorologice sunt de asemenea foarte importante pentru culturile de mazăre de câmp și uh, de asemenea culturile combinate sunt destul de delicate între mazăre și fasole. În legătură cu un alt punct, aș vrea să fac aici un comentariu. Cel de-al doilea vorbitor s-a referit la uh, noul ghid din partea Statelor Unite. Însă, un ghid nu înseamnă că este o reglementare, acesta este voluntar și nu obligatoriu. Mulțumesc! Tack så mycket och då är det Dantin. Mulțumesc. Merci, madame la présidente. Domnul Dantin. Mulțumesc, Aș vrea să mulțumesc uh, celor doi vorbitori pentru calitatea prezentărilor și să mulțumesc și raportorului nostru din partea Comisiei de Agricultură pentru a, uh, felul în care a lucrat la acest dosar. Această chestiune a proteinelor. Ne aflăm aici în fața consecințelor unor decizii luate în trecut și uh, într-un moment în care nu s-a ținut cont de evoluția de-a lungul timpului. Iată de ce această împărțire între Europa și Statele Unite a culturii proteaginaselor. Între timp, uh, Brazilia și America de Sud au devenit un adevărat producător, iar ceea ce este foarte important de subliniat este uh, clientul principal care ieri era Europa, este în ziua de astăzi și cu mult înaintea noastră China. Acest lucru a fost pus deja înainte și iată acum ne-am transformat într-o piață care uh, nu mai interesează furnizorii noștri pentru că ei găsesc uh, o cotă de piață în altă parte, mult mai importantă pentru ei. Iată de ce aceasta ne arată clar care este vulnerabilitatea noastră, știind cât de important este rolul proteinelor, în special pentru alimenta- alimentația animalelor. În ultimii ani, proteinele au devenit o cultură minoră în Europa. Și aceasta ce înseamnă, practic? Înseamnă o cultură care nu mai beneficiază de mijloace de cercetare adaptate pentru a face progrese, o cultură care nu mai beneficiază de mijloace de cercetare pentru a se adapta și pentru a urma uh, evoluția celorlalte culturi și nu știu dacă ni se pot da aici niște cifre, pentru că aș vrea să știu cât se consacră astăzi uh, cercetării în domeniul proteinelor în Europa. Pentru că avem nevoie de asta pentru a crește productivitatea, avem nevoie de măsuri și de decizii politice care să fie însoțite de un calendar clar, de un calendar fix, nu un calendar pe 3 ani, ci mai degrabă un calendar pe 10 sau 15 ani, de care e nevoie pentru a ajunge la mijloace de cercetare foarte clare în acest domeniu. Unul dintre vorbitori s-a referit la ce s-a întâmplat în Franța în urmă cu 2 ani. La momentul acela eram responsabil în acest domeniu față de ministrul de agricultură și dacă s-au luat acele decizii acum 2 ani, s-au luat pentru că atunci se considera că proteinele erau soluția cea mai bună și cea mai puțin costisitoare pentru a face față unor provocări, în special a provocării de mediu, problema pesticidelor și a reducerii biodiversității. Trebuia să introducem din nou culturile rotaționale, care erau foarte importante pentru îmbunătățirea solului, pentru a lupta împotriva insectelor, împotriva anumitor dăunători pe care nu-i mai puteam elimina cu produse tradiționale. Iată deci, deciziile care ne așteaptă trebuie să ținem cont aici, în anii următori, de o creștere a randamentului pentru cerealele din noile țări din Europa Centrală. Ne-am putea aștepta la o creștere a exportului însă aceasta va fi foarte mică și consumul de cereale în Europa va crește foarte puțin. Deci, dacă nu dorim să avem uh, o producție prea mare în Europa, ar trebui să ne gândim la o diversificare a producției. Deci, propunerile pentru viitorul PAC ar trebui să includă măsuri foarte clare, ambițioase, care să promoveze cultura proteaginoaselor. Pentru că nu e vorba aici doar de uh, hrana animalelor, e vorba și de o chestiune de mediu și de echilibru în general. Mulțumesc! Tack så mycket och då är det George Lyon. Mulțumesc, domnul Leinen. Uh, President Cry also Mulțumesc. Ar vrea să le mulțumesc și eu experților pentru prezentările făcute. Într-adevăr, o chestiune foarte serioasă și atunci când încercăm să tot comparăm bobul cu soia și așa mai departe, e ca și cum am compara merele cu portocalele, să nu uităm că e vorba de un conținut proteic diferit. Nutrețurile pe bază de soia sunt cele mai calitative și nu e foarte ușor să le înlocuiești uh, cu niște nutrețuri bazate, furaje bazate pe alte produse proteice crescute aici în Europa. Deci, din punct de vedere financiar, aceste culturi uh, de proteaginoase nu sunt atrăgătoare în Uniunea Europeană. Dacă să ne gândim la randamentul comparat cu alte culturi, să nu uităm de asemenea că sunt greu de cultivat uneori. Iar uh, reforma PAC nu va face decât să înrăutățească lucrurile, iar articolul 68 și um, acele derogări uh, după părerea mea, nu vor îmbunătăți prea mult situația, deci nu vor crește uh, randamentul acestor culturi. 35 de milioane de tone de proteine importăm noi în Europa și prețul de primă pe care îl uh, plătim la mazăre e ridicat. Asta înseamnă că producătorii au un cost suplimentar de 1,7 miliarde de lire pe an. Asta se adaugă deci la costurile existente datorată dificultăților de, legate de importarea soi. Știți că de pe piața americană nu se poate importa deloc, deoarece avem problema cu organismele modificate genetic și cele nemodificate. Anul acesta 76% din recolta de soia va fi modificată genetic și dați fiind că majoritatea provine din Argentina, procentul s-ar putea să fie și mai ridicat. Și de ce fac asta? Deoarece chinezii și alți importatori nu sunt îngrijorați de prezența organismelor modificate genetic. Deci care e ideea? Uniunea Europeană nici măcar nu mai merită să fie luată în seamă pentru acest producători mondiali. Deci avem furnizori de proteine care nu sunt interesați de așteptările noastre atât de ridicate, deci nu vor să le facă față. Deci avem un dezavantaj competitiv foarte, foarte mare. Deci ce vom face? Până la urmă vom importa carne produsă într-un mod cu care noi nu suntem de acord. Deci eu cred că ar trebui să vedem care sunt problemele fundamentale aici. Dezvoltarea culturilor de proteaginoase ar putea fi o soluție, însă există mai multe varietăți și trebuie să vedem cum putem uh, bunătăți productivitatea la tonă. Și eu nu cred că sistemul de subvenții ar fi o soluție aici, dat fiind modul, uh, direcția în care se îndreaptă politica agricolă comună. Însă, de asemenea, Comisia trebuie să facă față uh, problemei legate de importurile atât de reduse. Deci ce vom face? Până la urmă ne vom exporta ceea ce producem noi către alții. Deci soluția ar trebui, comisia ar trebui să vină cu niște soluții. Eu nu cred că argumentul privind o Europa fortoreață ar fi eh, o soluție. Deci nu <laughs> avem cum să soluționăm lucrurile astfel. Am trecut deja printr-o astfel de situație și cred că ar trebui să respingem această idee din start. Vă mulțumesc, doamna Reimers. Ja, danke. Erst einmal möchte ich auch gerne den, äh, bei, den Rednern danken für ihre... Mulțumesc. Aș vrea să le mulțumesc celor doi experți pentru prezentările dumnealor și le mulțumesc și colegilor pentru comentariile pe care nu le voi repeta și eu. Dar vreau să mă concentrez uh, asupra două aspecte. În această dezbatere nu se întrevede clar următorul lucru și anume că uh, turta de suia e un produs secundar care intră în concurență cu produse primare în Uniunea Europeană. Deci asta nu înseamnă că soia e produsă pentru a fi un produs secundar pe piața europeană, ci e vorba de un produs care uh, în mod uh, primordial e folosit pentru fabricarea de ulei, pentru utilizarea uh, umană. În al doilea rând, în ceea ce este furajele să nu uităm de asemenea că vrem să producem și biocombustibili în Germania există un ajutor specific pentru producția de eh, plante energetice. Și asta reprezintă un cost foarte eh, ridicat. Deci să nu uităm aceste lucruri pe viitor, deoarece vom avea o concurență deci, între biocombustibili și producția de proteaginoase. Acestea sunt comentariile pe care le aveam. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Des are cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank an die Bericht. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc experților și raportorilor. S-au spus deja destul de multe lucruri, de aceea eu mă voi putea concentra pe următoarele lucruri. La începutul anilor 90, în exploatația mea de produse lactate, aveam niște performanțe destul de ridicate fără să fi recurs la uh, importuri. Și asta pentru că erau și niște ajutoare mai importante pentru anumite produse, deci în regiunea mea era foarte merita să cultivi bob. Și asta și în ciuda condițiilor climatice, deci merita să faci așa ceva. În al doilea rând, existau și foarte multe instalații de uscate, de uscare. Și, de exemplu, lucerna poate fi astfel uh, prelucrată, poate fi uscată. Deci astfel, în ceea ce este furajele, aveam niște rezultate bune. Între timp, lucrurile s-au schimbat foarte mult deoarece prin politica de cuplare, instalațiile de uscare practic au fost oprite, deoarece nu mai merită să usuci furaje. Agricultorii primesc direct ajutoare, deci nu sunt plătiți pentru toate operațiunile de uscare și astfel un mare tonaj din producție se pierde. Deci ar trebui să ne gândim, merită să menținem această situație sau nu? același timp, în noile orientări din PAC, și aici uh, mă apropii de poziția raportorului, ar trebui să ne gândim la posibilitatea ca aceste culturi de proteaginoase să se poată dezvolta în Uniunea Europeană. Însă, deocamdată, noi nu suntem capabili să soluționăm problemele doar prin ajutorul uh, asistenței oferite la nivel comunitar. Trebuie făcute mai multe eforturi de cercetare pentru a obține produse mai calitative. Eu însă rămân optimist în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune, deoarece cred că în Uniunea Europeană nu vom întâmpina probleme privind aprovizionarea noastră cu proteaginoase. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Capula Santos. Muito obrigado. Eu também queria agradecer aos... Mulțumesc și eu vreau să le mulțumesc uh, vorbitorilor pentru prezentările excelente pe care le-au făcut. Ei ne-au confirmat percepția pe care o avem asupra acestor probleme. E un sector într-adevăr strategic pentru Uniunea Europeană, însă în același timp, când încercăm să orientăm politica agricolă comună către piață, deci, în același timp, nu putem să ne așteptăm ca agricultorii să nu uh, urmeze această logică. Iar producția de proteaginoase în Uniunea Europeană e în afara acestei logici. De aceea, propunerile făcute sunt interesante. Cred că vor fi utile pentru a vedea cum vom reforma politica agricolă comună. Deci nu e vorba doar de restabilarea producției aici, singurul mecanism care ar putea reorienta producția în sensul pe care îl vrem noi. Însă asta se ar opune evoluției politicii agricole comune și pozițiilor pe care le avem aici în Parlamentul European, prin uh, raportor, prin colegul Lyon. Deci singura posibilitate de a menține stimul e prin măsurile de la articolul 68, deci măsuri de acest tip. Nu vin eu aici cu sugestii, deci nu îmi imaginez mai multe. Deci... Deci de aceea eu mă opresc aici și sprijin propunerea colegului raportor. Deci cred că vom reuși să găsim niște măsuri care să țină cont și de așteptările noastre și de orientarea pe care vrem să-i o dăm politicii agricole comune. Mulțumesc! Aha. Mulțumesc și cred că am ajuns la sfârșitul dezbaterii, dar dacă nu cumva am omis pe cineva. Da. Sigur, acum dăm cuvântul experților, dacă doresc să răspundă la întrebări sau la sugestii, vă rog, aveți cuvântul. précision, effectivement. O precizare în ceea ce privește ajutoarele pentru proteaginoase. Deci eu nu mă gândeam la, la un ajutor permanent, ci mă gândeam la faptul că există un risc important, uh, semnificativ în următorii 2-3 ani dacă această producție va uh, dispărea, există riscul de a nu o mai putea restabili ulterior. Deci e vorba de o măsură intermediară în așteptarea unor rezultate importante în ceea ce privește cercetările, cercetarea și noile semințe. Și mă gândesc că aici uh, la programul Semințe și Legume, de exemplu, la care participă foarte multe echipe de cercetori și e un uh, program finanțat comunitar. Mă gândesc de asemenea că și la nivel internațional miza este foarte mare în ceea ce privește leguminoasele uscate. E un aliment de bază în țări precum India, Pakistanul, Egiptul, multe alte țări. Și ceea ce constatăm noi e că la nivel internațional cercetarea privată nu se prea interesează de aceste produse, cu excepția Canadei și de aceea Uniunea Europeană ar putea juca un rol aici. Deci toate marile țări producătoare de leguminoase uscate au un deficit. Și atunci când producția internă deci nu ține pasul cu demografia, deci din acest punct de vedere cred că Uniunea Europeană ar putea juca un rol. Deci, pe de o parte, și-ar putea dezvolta propria producție alimentând oarecum un deficit temporar și în același timp să ne gândim și la transferul de tehnologie inovatoare. Ringrazio innanzitutto. Doamna Pesce, mulțumesc în primul rând uh, tuturor celor care au luat cuvântul și care mi-au adresat sugestii pentru a analiza și mai în amănunt unele uh, probleme care interesează Comisia. Am, mi-am notat aici trei întrebări principale. În primul rând, uh, care e nivelul cercetării în domeniul proteaginoasele? Nu dispun de date precise aici, pentru că sigur că sunt diverse programe de cercetare care sunt în curs de desfășurare, dar n-ar fi rău deloc să verificăm uh, un, să vedem care este procentul din cercetare uh, pentru protege, proteaginoase. Apoi, trebuie să recunoaștem că adesea, uh, după cum a spus colegul meu, cercetarea nu se preocupă de temele care uh, riscă să aibă doar o producție unică. Deci e un fel de cerc vicios. Deci relansarea uh, unei reflexii politice asupra acestei teme ar putea să uh, ne furnizeze acțiuni de cercetare mai bine țintite. Apoi o altă întrebare. Dacă se știe care este situația cu concurența cu biocarburantele, dintr-o, dintr-un sondaj desfășurat în 2009, reiese faptul că efectul de substituție al acestor producție cu plantele producătoare de biocarburant este unul destul de direct, dar în același timp trebuie să recunoaștem a scop energetic, alcuni produse a scop că anumite produse care au scop energetic în subproducția lor pot, pot fi utilizate ca furaj, nutreți, astfel încât efectul net între aceste două opțiuni e clar. Deci o înlocuire a proteaginoatelor, prote, prote, dar în același timp utilizarea unor anumite subproduse Uh, al plătelor pentru producția de energie uh, ar putea, într-un fel, să ajute producția internă pentru uh, nutreți. Și un alt aspect relevant s-a evocat aici în ce privește producția acestor culturi în exploatații, deci utilizarea directă. Aici un element fundamental al acestui tip de producție o reprezintă trasabilitatea produsului. Deci e clar că din punct de vedere al siguranței produsului și a informației în ceea ce privește, eh, a informației pentru consumatori, producția în exploatație a acestor culturi constituie o alternativă foarte interesantă, mai ales în ce privește producția cu caracter biologic. Astfel încât e probabil ca o acțiune țintită aici ar putea ne orienta producția biologică. Vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc celor doi experți pentru prezentarea generală atât de bună pe care ne-au făcut-o. Îi dau cuvântul acum raportorului, care poate dorește să facă comentarii privitor la comentariile colegilor sau la prezentările făcute. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Îmi voi uh, face raportul ținând cont de toate comentariile făcute. Însă există un lucru care îmi dă motive de optimism. Și anume, nimeni nu s-a opus uh, complet acestor măsuri. Deci asta înseamnă că avem uh, multe în comun. În ceea ce privește obiectivul, trebuie să ne gândim la reforma politicii agricole comune și trebuie clar să ținem cont de acest, uh, aceste tipuri de culturi. Deci nu e vorba aici de a introduce o nouă măsură, de o nouă nișă. E vorba de uh, producția europeană pe ansamblul ei care să țină cont și de această dimensiune a proteaginoaselor. E o chestiune foarte interesantă, deoarece dacă ne gândim la toți factorii economici, dacă ne gândim la producția de lapte și de carne, de exemplu, vedem că există niște avantaje ecologice clare aici. Deci dacă putem face legătura între cele două uh, dimensiuni, altfel ne vom uh, reorienta politica agricolă comună. Mulți spuneau aici că ar trebui să ne imaginăm lucrurile. Bine, cred că toți ar trebui să recurgem la imaginația noastră pentru a vedea cum putem face lucrurile mai bine. Eu unul sunt optimist, cred că ne putem continua munca și sunt sigur că dând dovadă de energie, de creativitate și fantezie vom ajunge, vom reuși să punem în practică aceste măsuri. Vă mulțumesc! Acum mă întreb dacă nu ar trebui să trecem la următorul lucru de pe ordinea de zi și anume prezentarea comisiei. Aș vrea să știu dacă reprezentantul comisiei este în sală, da? Trebuie să începem la ora 5. E vorba de identificarea electronică a ovinelor. Un subiect deosebit de important pentru foarte multe regiuni din Uniunea Europeană. Îi voi da cuvântul acum reprezentantului comisiei dacă dumnea ei sau lui este deja în sală. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Come... Mulțumesc. După cum uh, vă veți aminti, desigur, în anul 2003, în perioada 2003-2004, s-a adoptat o lege referitoare la un nou sistem de identificare și trasabilitatea ovinelor, bazată pe identificarea individuală. Acesta a fost rezultatul unei crize groaznice, criza, criza... A portat veramente a una catastrofe. Aftei, așa numită uh, afte care a, afectat uh, ovinele și rumegătoarele, deci criză care a afectat multe state membre. Uh, ca reacție, Uniunea Europeană a introdus un sistem uh, treptat de implementare a noilor norme de care vorbeam și în acest moment, începând cu 1 ianuarie 2010, sistemul a fost activat pentru a-și intra pe deplin în funcție. Cu toate acestea ne aflăm încă într-o fază de aplicare treptată a acestui sistem, sistem de identificare și trasabilitate individuală a ovinelor. Acesta trebuie să fie pe deplin funcțional începând cu data de 1 ianuarie 2012, astfel încât mai avem la dispoziție 15 luni pentru a pune la punct acest sistem. Comisia s-a pronunțat în favoarea unei implementări treptate a sistemului, însoțită de o serie de norme cu caracter tranzitoriu, pentru că a fost conștientă de faptul că acest nou sistem este unul uh, dificil de aplicat, mai ales în statele membre care au un număr ridicat de ovine și caprine. Acum uh, monitorizăm atent evoluția situației și împreună cu experții din statele membre, în Comitetul Permanent pentru Siguranța Alimentară și Sănătatea Animală, am discutat uh, modul în care se pune în aplicare uh, această legislație și am uh, ajuns la un, anumite concluzii. În primul rând, statele membre se angajează în punerea în aplicare a sistemului și majoritatea statelor membre au spus că nu s-au confruntat cu probleme deosebite de natură tehnică. Aici trebuie să spun că, inclusiv atunci când sistemul de identificare individuală a bovinelor a fost activat, au existat probleme. Siamo convinti că... Dar suntem convinși că aceste probleme pot fi depășite în uh, următoarele 15 luni de care vorbeam. Sigur că încă mai există, se înregistrează o rezistență în anumite sectoare de crescători de animale, care are de-a face sau provine din costul acestui microchip uh, care trebuie aplicat în urechile animalelor și costul uh, acestor crotaluri. Deci aici am văzut că există uh, deosebiri între costurile întâmpinate în statele membre care au număr ridicat de ovine și caprine și în care uh, producătorii au reușit să obțină prețuri mai bune față de statele membre de mai mici dimensiuni în care numărul de asemenea animale și de crotaluri utilizate este mult mai redus. Alcuni stati membri stanno facendo anumite state membre utilizează fonduri publice pentru a susține pe crescători în uh, punerea în aplicare a acestui sistem. Însă doar un număr limitat utilizează fondurile pentru dezvoltare rurală, care, sigur, ar putea fi foarte utile în, uh, și utilizate în cadrul finanțelor comunitare. Asta înseamnă că anumite state membre utilizează fondurile provenite de la guvern uh, pentru implementarea acestui sistem. Până în acest moment, statele membre nu ne-au indicat existența niciunei probleme față de sancțiunile uh, pentru o nerespectare a acestei legislații. Dar uh, se așteaptă din partea Comisiei anumite linii directoare uniforme pentru a se evita o situație în care crescătorii să nu fie penalizați în mod excesiv pentru anumite lacune posibile intrinseci unui sistem care încă nu a fost aplicat uh, pe deplin astfel încât uh, aceste lacune nu sunt uh, de responsabilitatea crescătorilor. După cum am spus, Comisia urmărește foarte atent această problemă și știm că, cel puțin într-un stat membru, adică în Regatul Unit, se întâmpină rezistențe mai puternice. Eu cred că aceste rezistențe se datorează în principal modului în care, mai ales în Regatul Unit, sunt uh, deplasate ovinele foarte frecvent în turme constituite de, în turme de mici dimensiuni de la exploatație la alta și se utilizează foarte mult uh, marcajele și aici animalele sunt amestecate și se formează noi turme de animale de proveniență diver, de, diferite turme care apoi ajung în diferite exploatații. E clar că într-un astfel de sistem, orice fel de punere în aplicare a unui program serios de trasabilitate ar întâmpina dificultăți majore. Săptămâna viitoare, experți ai Comisiei, atât din DG Sănătate și Protecția Consumatorilor, cât și din DG Agricultură, se vor deplasa în Regatul Unit pentru a vedea cum stau într-adevăr lucrurile la fața locului și pentru a vedea ce anume se poate întreprinde pentru a rezolva această problemă. Una din preocupările din Regatul Unit este respectarea, uh, ecocompatibilitatea și acum uh, trei luni, în fața dumneavoastră, am spus deja că în legătură cu identificarea bovinelor, repet, doar în legătură cu identificarea bovinelor, Comisia a acceptat deja principiul că crescătorii nu trebuie penalizați pentru lacune sau pentru uh, defecte ale sistemului, deci care nu le pot fi imputate lor. Acum vom vedea cum se va aplica acest principiu în raport cu identificarea ovinelor și caprinelor. Repet că săptămâna viitoare o misiune a Comisiei se va deplasa în uh, Regatul Unit. În plus, Oficiul pentru Alimente și Veterinar al Comisiei intenționează să efectueze o serie de misiuni în statele membre în cursul anului 2011, tocmai pentru a verifica modul în care este aplicat acest sistem. E clar că, pe baza informațiilor obținute, Comisia va putea să facă reglaje ulterioare în legătură cu măsurile care trebuie să garanteze o punere, la, o punere în aplicare corectă a noului sistem de identificare și trasabilitate. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc și acum începem dezbaterea. Iată, avem de persoane care doresc să vorbească. În primul rând, dau cuvântul lui James Nicholson. Uh, thank you, Mr. Chairman. I didn't expect to be the first one called, but uh... Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă așteptam să fiu primul care să trebuie să ia cuvântul. Am ascultat cu mare interes uh, declarațiile reprezentantului Comisiei. Mă întreb însă ce stat membru v-a dat aceste informații? Cine v-a spus că nu există probleme? Eu așa am înțeles de la interpreți, că nu există probleme. Ați spus de asemenea că în Marea Britanie există o rezistență mai sporită. Eu, din uh, Irlanda de Nord, cel puțin când am plecat azi dimineață de acolo, nu exista nicio problemă legată de etichetarea, de marcarea oilor. Problema e că tehnologia existentă nu ne permite să facem față așteptărilor existente. Și eu vorbesc de foarte multe ori cu crescătorii de pe teren și ei îmi spun că vii cu animalul la centrul respectiv și funcționează marcajul, marcarea electronică, însă atunci când animalul vine din nou la un astfel de control, 20% din crotalurile, din crotalurile respective sunt ilizibile. Deci aceste animale devin nomade și au pierdut identificarea. Și nu e vina animalului, nici a crescătorului, ci e din cauza tehnologiei, care e deficitară. Și crescătorii de animale, cel puțin cei din circunscripția mea, au cheltuit foarte mulți bani, au implementat sistemul pentru a aplica crotalurile deci vă spun că problemele nu vin din Marea Britanie, vin din alte țări. Deci nu noi am început uh, această discuție. Mi se pare o bătălie deja pierdută cu uh, cei care au fost suficient de tâmpiți ca să vină cu această idee. Cei care au de asemenea, cresc, cei care cresc oi cu pedigreu au mai ales mari probleme. Urechile mieilor practic se infectează de foarte multe ori când li se aplică acest crotal. Deci animalul este rănit de aceste crotaluri. Celălalt sistem de identificare era diferit, era mult mai ușor, era o simplă etichetă de plastic. Dar de data aceasta, urechea mielului se infectează. Deci aici avem probleme legate de bunăstarea animalelor, nu? Deci știm cu toții de unde venim și ce distanță am parcurs. Ați spus de asemenea că o delegație a Comisiei va merge săptămâna viitoare în Marea Britanie. Ei bine, eu aș vrea să analizați foarte bine situația pe teren. Să vedeți ce informații primiți de la guvernul britanic. Deci, nu știu, guvernul britanic știe ce se întâmplă sau nu? Eu cred că ar trebui, de fapt, să vă duceți să discutați cu cei care încearcă să pună în aplicare această măsură. Deci cred că e mai costisitor să ne întoarcem uh, înapoi acum decât să mergem înainte. și singurii din Comisia de Agricultură care s-au opus acestei măsuri în urmă cu 3-4 <laughs> ani erau britanicii și irlandezii. Celelalte țări păreau să fie de acord. Iar acum am ajuns la etapa de punere în aplicare și țările membre și-au dat seama cât de greu e să faci așa ceva. Da, e greu, deoarece oile, ovinele și caprinele de foarte multe ori sunt uh, crescute pe dealuri, în zone unde e foarte greu să ajungi la ele, e greu să le prinzi. În zone cu tot felul de mărăcinișuri. Și sunt sigur că și colegii vă pot da astfel de exemple. Deci eu unul nu știu ce trebuie să facem. În orice caz, crescătorii mei probabil mă vor întreba încă o dată de ce am cheltuit atâția bani, de ce am uh, achiziționat această tehnologie și acum uh, avem această problemă. Ei bine, tehnologia trebuie perfecționată pentru a atinge un nivel acceptabil de funcționare. Mulțumesc, James. Domnul Vajembovski. Panie Przewodniczący, Do da, mnie też zwrócili się hodowcy. Mulțumesc. Agricultorii din țările de jos, din Olanda, din Belgia, au uh, întâmpinat și ei probleme asemănătoare celor despre care tocmai a vorbit uh, James, colegul nostru din Marea Britanie. Un agricultor uh, olandez, de exemplu, mi-a arătat în biroul meu pe calculator cum trebuia să procedeze pentru a include date în sistem, cum acest sistem se blochează. Mi-a arătat de asemenea ce se întâmplă când se întoarce cu câinile ciobănesc uh, de pe câmpuri. Uh, E bine, acest om trebuie să lase și câinii ciobănești deoparte și oile pentru a se duce la calculator să introducă acele date. Nu știu, poate că cei de la comisie ne pot spune mai multe despre acest sistem, însă ceea ce s-a văzut până acum este că el e incomplet. Dacă crescătorul respectiv dorește să introducă date greșite în legătură cu locația animalelor, sau legătură cu uh, locația unei turme, e bine, nu există nicio modalitate de verificare a acestor informații. Asta înseamnă că uh, crescătorul respectiv poate să ne inducă în eroare. Și de asemenea de acord cu domnul Nicholson. Deci tot uh, cei de la comisie au vorbit despre faptul că nu există probleme. Ei bine, din foarte multe state membre uh, sunt trase semnale de alarmă și trei crescători din diferite state membre m-au contactat pentru a um, spune că au într-adevăr probleme legate de identificarea electronică a oilor. Și nu cred că aveți cum să treceți uh, repede peste toate acestea și să spuneți că nu există probleme. Există și încă grave. Vă mulțumesc, domnul Anio. Thank you, Chairman. This is a complicated subject. Mulțumesc. Subiectul, după cum s-a mai spus aici, e foarte complicat. E complicat și de descris, dar aminte de pus în aplicare. Uh, acest sistem doar a început să-și producă efectele în uh, Regatul Unit uh, și testul este acum în vânzarea unui teren uh, depășunat, produs de un agricultor și vândut mă scuzați, e vorba de vânzarea mieilor care sunt crescuți de un agricultor îngrășat de unii agricultori și vândut altora. E vorba de turme de aproximativ 20 de uh, miei care apoi sunt uh, introduse în, uh, în, în niște staule și apoi, uh, mă rog, sunt uh, supuse vânzării și apoi sunt uh, returnate uh, în uh, exploatații. Uh, se pot ajunge la numere până la 8.000 de miei pe zi care sunt văzute în acest fel. Acum noile uh, reguli uh, au introdus schimbări în legătură cu cu animale de sex feminin, uh, reproducătoare, și în fiecare zi, uh, fiecare crotalor trebuie, sigur, citite de un sistem electronic. Uh, asta producând probleme practice, pentru că unii mei își ascund capul sub burta bamelor sau altor miei și se pot astfel se pot, pot fi încurcați unii cu alții. Poate unii mai scapă din îngrăditură uh, sau știți că totdeauna la piață este uh, o mare îmbulzeală. Și sigur că dacă apar astfel de încurcături, e foarte greu să se mai deosebească, să se mai găsească miei și să se mai deosebească unul de altul. Și trebuie uh, angajați până la patru oameni suplimentari pentru a se ocupa de această identificare. Aceștia apoi trebuie și formați și toate astea uh, pe spezele vânzătorilor. Uh, Iată, apoi se dublează numărul de hârțoage care trebuie uh, completate de către uh, agricultori. Și a fost un exemplu în care din 250 de mii, într-o singură călătorie, doi își pierduseră încă de la început uh, crotalurile. Eu, personal, am cumpărat uh, crotaluri în valoare de 500 de struggling to install the electronic fast reading equipment. The... Uh, am uh, crescut, am uh, eu m-am conformat și am uh, achiziționat astfel de etichete electronice, dar apoi se pune și problema abatoarelor care au sistemul propriu de trasabilitate. Situația este încă și mai complicată în, care, în situații în care fermierii, mă rog, agricultorii își vând miei de proprie producție uh, și o fac fără a, ca aceștia să mai fie marcați. Sper că nu am complicat prea mult lucrurile. Mă rog, în această ultimă situație trebuie un sistem individual de marcare pentru fiecare exploatație agricolă în parte. Deci, oricum, eu cred că această situație cel mai bine ar fi să fie rezolvată de uh, Ministerul Agriculturii din Regatul Unit. Mulțumesc și acum domnul Lion. Uh, thank you, uh, President. Uh, <clears throat> as my colleague Jim. Mulțumesc. Mulțumesc așa cum a spus și colegul meu, s-a făcut referiri constante la această măsură din Marea Britanie. Și Comisia a încercat să introducă acest sistem nou. Nu înseamnă că suntem împotrivă, însă sperăm ca faza de implementare să înceapă și atunci Comisia să se retragă oarecum și să înceapă să pună întrebările esențiale care trebuie puse, cum ar fi, de exemplu, dacă acest sistem și costurile sale sunt proporționale cu obiectivele, pentru că s-ar putea să fie disproporțional. De asemenea, dacă se obțin obiectivele, pentru că din câte am văzut uh, criticile care au fost făcute, cred că aceste măsuri nu sunt bune. Există două registre diferite, registrul fermierilor și cel al um, ovinelor care sunt comercializate și cred că până la urmă cele două vor exista în paralel. Până la urmă, obiectivul este acela de a obține o transabilitate bună a ovinelor, iar această teorie nu știu dacă ne va permite să facem acest lucru. Deci, cred că trebuie să cunoaștem și acest rezultat. Există și alte întrebări, cum ar fi referitoare la costurile suplimentare, dacă sunt justificate față de ceea ce dorim să obținem. Și aici cred că răspunsul este nu. Iar întrebarea esențială pe care ar trebui să ne o punem este dacă sistemul este eficient din punct de vedere al costurilor și este în stare să ne permită să obținem, să atingem obiectivele pe care le dorim. Deci, de ce am, iată de ce am dorit de la Comisie să-și ia angajamentul în ceea ce privește revizuirea fazei de implementare și să nu se retragă ca într-un bunker, așa cum s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani, și să nu fie dornică de a lua în considerare măcar soluții alternative care ar veni din altă parte. Sper, deci, ca Comisia să deschidă acest proces de revizuire care să ne permită o îmbunătățire, o îmbunătățire a costurilor și a proporționalității pentru a atinge obiectivele țintite și sper să am astăzi aici un angajament în acest sens din partea Comisiei pentru a face acest proces de revizuire. Și un ultim punct se referă la sancțiuni. Foarte mulți uh, fermieri din Scoția sunt îngrijorați în legătură cu uh, amenziile pe care le-au primit în legătură cu uh, încălcarea regulilor ecocondiționalității și așa mai departe și atunci când va veni momentul inspecțiilor la acest nou sistem, atunci se va vedea că ei nu îndeplinesc regulile, nu pentru că n-ar dori, ci pentru că tehnologia necesară nu funcționează bine. De aceea aș vrea să știu din partea Comisiei, chiar astăzi, dacă Comisia recunoaște această problemă și dacă va da dovadă de o anumită flexibilitate în următorii ani în ceea ce privește sancțiunile aplicate recunoscând dificultățile legate de faza de implementare și de problemele legate de tehnologiile aplicate. Acestea sunt cele două chestiuni la care aș vrea să aud un răspuns din partea Comisiei astăzi și o recunoaștere clară a faptului că acesta nu este sistemul cel mai bun pentru a ajunge la obiectivele noastre il buio e per sintetizzare gli interventi. Mulțumesc, președintele. Eh, ca să facem o sinteză, este foarte bine că dacă reușiți cu toții să respectați un timp de vorbire cât mai redus. Doamna Dodds are acum cuvântul. Thank you, uh, Mr. President. I'm not... Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă ar trebui să mă vizați direct pe mine, îi mulțumesc și eu reprezentantului Comisiei. Și aș vrea să vă spun că sunt și eu îngrijorată de acest subiect, ca și alți colegi. În timpul uh, verii am fost la mai multe târguri uh, de animale în Irlanda de Nord și am văzut acolo că problema identificării electronice uh, se tot regăsea și existau foarte multe critici la adresa acestei legislații. În ceea ce privește identificarea electronică a vinelor, mulți dintre păstorii, ciobanii cu care m-am întâlnit eu, se gândeau serios la faptul că din cauza birocrației ai costurilor ar face mai bine să se lase de meserie. Și în ceea ce privește sancțiunile legate de ecocondiționalitate, foarte mulți oameni cred că acesta este un risc pe care nu și-l permit vorba de amenzi, de sancțiuni în Irlanda de Nord și peste tot în Europa în ultimii ani. Deci au tot existat probleme legate de acest lucru și crescătorii nu își mai permit uh, să facă față situației actuale. Mai este o problemă care nu a fost menționată astăzi. Cred că dacă vom avea din ce în ce mai mulți fermieri care se vor lăsa de meserie din cazul birocrației, atunci vom avea o adevărată problemă legată de abandonarea pământurilor. Și mulți dintre fermierii cu care am vorbit mi-au vorbit și despre probleme legate de bunăstarea animalelor. Infecții la urechile animalelor, urechi sfâșiate, și alte efecte legate de asemenea de comercializarea produselor. Și există și probleme legate de acuratețea citirii informațiilor de pe crotaluri. De asemenea, să nu uităm și timpul de care are nevoie administrația pentru a registra aceste date. Ca și colegul Lion, cer o revizuire urgentă și spun că e nevoie de niște soluții practice. Și atunci când vom face această revizuire, trebuie să dăm prioritate pentru a întârzia cât mai mult uh, identificarea electronică. Deci până în momentul în care animalul este suficient de mare pentru a ieși din exploatația respectivă. Să nu uităm de asemenea că pentru exportatori, de exemplu, uh, această identificare reprezintă un preț suplimentar la carnea de miel. Vă mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului Comisiei. Câteva comentarii suplimentare. Pare nebunesc că Comisia încearcă să promoveze acest sistem de identificare electronică atunci când tehnologia nu era gata și problemele existente nu au fost rezolvate. Aș vrea să primim o clarificare în scris din partea Comisiei în legătură cu ecocondiționalitatea, pentru că aceasta ar fi cinstit față de producători și ar trebui să ținem cont de îngrijorările lor, pentru că ei ar putea fi supuși sancțiunilor din cauza eșecului sistemului. Am înțeles ce a spus Comisia, dar cred că ar trebui să subliniez uh, și mai mult acest punct. Se pare că acum avem două sisteme de identificare în uh, Irlanda, unul manual și unul electronic. Și cred că aceasta va crea anumite confuzii și costuri, bineînțeles, suplimentare pentru producători. Ceea ce avem acum, situația care a fost uh, aplicată, forțată Uh, producătorilor și problemele de tehnologie va face ca acești producători să sufere și să, eventual să primească amenzi. Aș vrea ca aceste lucruri să fie lămurite. Mulțumesc. Albert Dese. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte am, a reieșit și din dezbaterea asta cât de ridicolă, până la urmă, e propunerea comisiei. Aș avea câteva întrebări, tocmai pentru comisie, în primul rând. Dacă vă, v-ați ocupat deja de milioane de oi și de capre, până la urmă nu se știe exact uh, la ce vor fi utile aceste date. Apoi nu funcționează bine sistemul. Apoi dacă Europa, până la urmă, într-adevăr, va avea un astfel de sistem electronic de trasabilitate care să și funcționeze. Întrebarea este dacă se va interzice importul de ovine din țări care nu au astfel de sisteme electronice. Până la urmă, cred că ar fi mai bine să luăm lucrurile uh, cu umor. Să ne gândim până la urmă că oile Bun, că se, se referă Comisia doar la uh, oile în viață. Oare va introduce un sistem de trasabilitate și pentru speciile împăiate? Uh, mulțumesc. În, la, în recentele manifestații din Germania, crescătorii s-au plâns de obligativitatea de a pune, la punct, de a pune în aplicare acest sistem. Cred că trebuie făcută o, schimb, o diferență între uh, teorie și practică, pentru că teoria e foarte ambițioasă, dar uh, la fața locului sunt multe dificultăți. Când e vorba de mici exploatații, uh, e, lucrurile sunt fezabile din punct de vedere tehnic, dar când e vorba de turme de mari dimensiuni, e foarte greu de pus în aplicare sistemul ăsta de trasabilitate electronică. Eu cred de asemenea că ovinele reprezintă o, un element foarte important în ce privește mediul, mai ales în zonele de coastă costurile punerii în aplicarea unui astfel de punct sunt foarte ridicate și nu știu până la urmă dacă va fi rentabil. Uh, ce se întâmplă dacă acest control nu va fi suficient? Poate trebuie înlocuit cu metode mai practice. Președintele, mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei care, iată, trebuie să răspundă la o mulțime de întrebări. Sperăm să satisfacă așteptările tuturor colegilor noștri. Vă rog. Voi încerca să vorbesc engleză. Standing is în felul ăsta cred că riscul de neînțelegeri scade. În primul rând, în legătură cu proporționalitatea. Mă văd nevoit să mă întorc la motivul care a dus la adoptarea regulamentului 21 pe 2004. E vorba de boala febra aftoasă care a provocat uh, bilioane de pierderi, eh, multe persoane care s-au sinucis, în special în Regatul Unit, și aceasta a implicat extinderea bolii de la Marea Britanie în Irlanda de Nord, de acolo în Franța, din Irlanda în eh, Regatul Țărilor de Jos și așa mai departe. Și toate acestea foarte probabil din cauza lipsei de trans- trasabilitate a ovinelor. Deci trebuie să mă întorc la acest motiv, pentru că la acel moment sindicatele uh, din uh, Marea Britanie, Parlamentul uh, European, Parlamentul Britanic, toate au fost pentru această identificare individuală a ovinelor, pentru că aceasta ar fi putut preveni un uh, uh, astfel de dezastru pe viitor. Îmi pare rău, dar trebuie să mă întorc la ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru că altfel nu ne putem înțelege se spune aici că Comisia ar dori întotdeauna să impună măsuri. Comisia este gardianul tratatului. Există o legislație europeană care a fost stabilită de Consiliu și aceasta cu susținerea Parlamentului, iar Comisia dorește să vegheze că această legislație este implementată. Și acum, în legătură cu um, perioada de implementare a sistemului, ultima propunere a Comisiei nu a propus uh, către Consiliu niciodată referitoare la identificarea electronică. Comisia propune ca acea dată să fie stabilită prin procedura de comitologie, urmând, bineînțeles, un studiu de impact. Totuși, poziția Comisiei a fost respinsă de Consiliu cu susținerea Parlamentului European, așa că, până la urmă, datele despre care am discutat acum, 1 ianuarie 2010, 1 ianuarie 2011, au fost stabilite în acest cadru. Deci îmi pare rău că mă întorc la aceste lucruri, pentru că s-ar putea să aveți senzația câteodată că atitudinea Comisiei este una defensivă. Nu, noi dorim să fim proactivi și dorim să rezolvăm problemele existente. Însă, bineînțeles, Comisia trebuie să se asigure că legislația europeană este aplicată. Aceasta este una dintre datoriile noastre. Am spus în prezentarea mea introductivă că majoritatea statelor membre n-au identificat probleme majore. Iată ce am spus la început, nu știu dacă au existat probleme cu traducerea în acest sens, dar foarte sincer acum, niciun stat membru nu ne-a raportat probleme care uh, să fie foarte mari. Există, bineînțeles, câteva excepții pe care le-am menționat astăzi. Nimeni n-a vorbit de un eșec de 20%, cel puțin până acum nu ne-a fost raportat așa ceva. Însă, așa cum v-am spus, Comisia dorește să vadă situația la fața locului și, bineînțeles, acceptăm invitația guvernului britanic de a merge săptămâna viitoare acolo. Și cred că guvernul britanic nu are nicio intenție de a ne arăta că habar n-au ce se întâmplă la ei acasă. În legătură cu problemele de bunăstare a animalelor, ne-au fost raportate câteva probleme de acest gen în legătură cu animalele tinere. și cu miei, în special în țările din sud, din sudul Europei, din cauza muștelor sau altor insecte unde au probleme în special în timpul verii. Referitor la utilizarea datelor aceste date ar trebui să facă parte dintr-o bază de date națională care să înregistreze toate mișcările caprinelor și ovinelor și aceasta ar trebui să permită trasabilitatea pentru, bovine, pentru ovine și caprine. Aceasta este conform principiului de transabilitate care aparține deja regulamentului 178, regulament al Consiliului și al Parlamentului referitor la trasabilitate pentru uh, lanțul alimentar. Bineînțeles, principalele probleme ale identificării, înregistrării și acestui sistem de trasabilitate este acela de prevenire al bolilor și a răspândirii acestora în interiorul Uniunii Europene și a face ca uh, această mișcare a animalelor să fie cât mai sigură cu putință. Acesta este primul obiectiv al sistemului european. E adevărat că acest în acest sistem, țările terțe nu trebuie să aplice acest sistem. Bineînțeles, în primul rând, pentru că nu putem obliga aceste țări terțe să aplice legile noastre, așa cum nici n-am dorit de altfel ca țările terțe să decidă în legătură cu ce facem aici la noi, dar pe de altă parte aș vrea să vă amintesc că numărul ovinelor și caprinelor pe care le importăm în calitate de animale vii din afară este neglijabil. Dacă nu considerăm Elveția și Norvegia, Elveția care trebuie să aplice, aplice reguli similare cu ale noastre și Norvegia care aplică aceleași reguli, uh, în rest, numerele sunt foarte, foarte mici în ceea ce privește importurile din țările terțe, în afară de Norvegia și Elveția, după cum vă spuneam. E adevărat că importăm carne de miel, carne de ovine, însă și nu obligăm aceste țări să aplice același sistem de trasabilitate, dar încercăm să facem acest lucru la noi cât mai bine cu putință. Vă spuneam, trebuie să ne asigurăm că legislația europeană se implementează. Consiliul, cu susținerea Parlamentului, a hotărât să impună un sistem de identificare individuală și trasabilitate a ovinelor și caprinelor și noi încercăm să asigurăm aplicarea acestui sistem fără să apară probleme excesive. Bineînțeles, sistemul este ambițios, în mod inevitabil ar putea apărea uh, în fazele uh, timpurii de aplicare ar putea apărea probleme, dorim însă să le uh, reducem la minim, nu dorim ca fermierii, producătorii să aibă de plătit atunci când sistemul nu funcționează încă bine. Fermierii n-ar trebui să plătească pentru aceasta, n-ar trebui să aibă de plătit uh, sancțiuni și discutăm acum la comisie cum am putea implementa în practică acest sistem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine, Grazie al dottor Ladomada. I problemi sono ancora complessi, ma abbiamo dato un contributo per cercare di... Mulțumesc, atât ce complexe sunt problemele astea și sper că discuția noastră a contribuit la lămurirea lor. Uh, acum trecem la punctul numărul 5. Dacă nu, domnul George Lai vrea să mai spună ceva. Prego, George. Yeah, I would just seek clarification. Da, doream doar clarificări uh, ultimul punct. Comisia se angajează oare să introducă un moratoriu în ce privește sancțiunile până când uh, se completează, se finalizează punerea în aplicare. Mm, pe noi asta ne-ar interesa. I repeat what I said already two times, but... Am re- repet ce am mai spus deja de două ori, dar mai bine să fim clari. În legătură cu identificarea bovinelor, Comisia a uh, elaborat niște linii directoare cât uh, privește respectarea regulilor. Și există un e, uh, principiu important în aceste linii directoare, că atunci când există defecte, lipsuri care nu sunt atribuibile agricultorilor înșiși, aceștia sigur că nu trebuie să suporte consecințele și să nu trebuie să plătească vreo amendă. De exemplu, un, un exemplu pot să vă dau, după cum știți cu toții, regulile privind identificarea bovinelor cer o etichetare dublă a animalelor, o marcare dublă, pentru că știm că bovinele pot să-și piardă crotalul de pe o, dintr-o ureche și pot fi identificate cu ajutorul crotalului din cealaltă ureche. deci trebuie două astfel de uh, marcaje, dar există o medie de depinzând de condițiile în care trăiește animalul, deci se, animalele pot pierde, în unele cazuri, amândouă crotalurile. Uh, sunt rarisime aceste cazuri, dar se pot întâmpla. Și în aceste împrejurări, în acord cu colegii noștri de la Digi Agri, am hotărât că dacă se respectă anumite limite fiziologice cauzate de faptul că animalul poate pierde aceste etichete, agricultorul nu este cel care trebuie penalizat. Dar dacă există o situație în care 70% din animale au doar un singur crotal și uh, restul nici măcar unul, atunci se naște întrebarea dacă respectivul agricultor aplică legislația așa cum se cuvine. Deci, am introdus aceste, acest principiu prin liniile directoare. Și acum, dat fiind că până acum nu a existat uh, probleme cu ecocondiționalitatea, pentru că regulile au devenit obligatorii doar recent. Discutăm cu colegii de la DG Agri modul în care ar trebui uh, pus în aplicare acest principiu într-un cadru juridic diferit, deci ident, cel al identificării electronice și nu al identificării tradiționale. Deci fiți convinși că examinăm uh, lucrurile și intenționăm să aplicăm aceleași principii ca cele aplicate până acum pentru uh, identificarea bovinelor. Președintele, mulțumesc. Acum putem așadar să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Quadro strategic. E vorba de cadrul de politică al Uniunii Europene în vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile acestora de răspunde provocărilor pe care le ridică securitatea alimentară. Vă reamintesc că deja am început dezbaterea asupra acestui punct și în urma schimbului de vedere din ultima reuniune, de la ultima reuniune, proiectul de uh, opinie, aviz al domnului Tarabella e acum disponibil în toate limbile oficiale. Acum dau cuvântul domnului Tarabella ca să ne prezinte situația la zi, reamintindu-vă tuturor că depunerea amendamentelor, termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru data de 14, ziua de 14 octombrie 2010 la orele 12 și nu 25 octombrie, pentru că în precedenta ordine de zi s-a strecurat o eroare. Mulțumesc și dau cuvântul domnului Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine a spus, am avut deja ocazia să avem un schimb de opinii, cred că pe 29 septembrie, pe acest subiect, dar poate aș, aș putea să vă spun de la început că dacă trebuia să rescriu, dacă trebuie să scriu, rescriu raportul astăzi, deja l-aș modifica într pentru că în într-o primă ocazie, recitind comunicarea Comisiei din care, în care, pentru că oricum raportul meu salută comunicarea Comisiei, dar aș dori să, să, să felicit Comisia pentru că în comunicarea sa există o serie de uh, considerații, dar și de propuneri Uh, se pune degetul pe rană, se spune unde trebuie remediată situația actuală, actuală mai ales printr-o mai bună co- cooperare a agențiilor ONU, cum ar fi ONU, PAM, uh, deci agențiilor ONU pentru o mai bună alimentație, dar și pentru că nu pornim de la zero, problema foametei și a malnutriției uh, este, există de ani și ani de zile. Astăzi am ajuns la o cifră de un miliard de oameni, bine, mai mult sau mai puțin, dar ar fi mai mult sau mai puțin un miliard de ființe umane care suferă de malnutriție gravă. Și e clar că, în ciuda tuturor programelor care au fost puse în aplicare sau asupra cărora s-a hotărât, inclusiv la G20, că politica noastră de dezvoltare Știm că e una din cele mai eficace din lume, sau oricum UE este prin mari donatori, însă problema rămâne și foamea în lume crește. Așadar, dacă ar trebui să rescriu raportul, poate că l-aș scrie altfel. Le spune la început că Stau la dispoziție colegilor și mai ales raportorilor din umbră pentru discuții, după, dar, după cum domnul președinte deja a spus, nu pe 25 octombrie, ci pe 14 octombrie la amiază este termenul de depunere a amendamentelor. Dar sigur că vor sosi o serie de amendamente pentru că din discuția avută au existat reacții destul de pozitive, după cum mi amintesc, față de raportul meu, proiectul meu de raport. Și sunt reacții, sigur, și față de comunicarea Comisiei, de care mă felicit, în legătură cu care mă felicit pentru că ne propune uh, lucruri concrete. Voi face un, o încerca să fac un rezumat, pentru că deja am avut această discuție, dar cred că este util ca dezvoltarea uh, agricolă să fie, să bazeze pe dreptul la hrană și dreptul de a produce alimente, să insistăm că suveranitatea alimentară a țărilor în curs de dezvoltare uh, a fost apărată de Uniunea Europeană, și trebuie să facă să constituie și pe mai departe o prioritate. Te reamintim că majoritatea populațiilor fără mijloace își uh, supraviețuiesc din agricultură, agricultura rurală, care, a cărei dezvoltare constituie o precondiție pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Uh, eu uh, adopt termenul acesta de agricultură de supraviețuire, de subsistență, dar nu se poate aplica unei agriculturi care nu produce alimente, pot să citez un exemplu, pentru că dacă facem politică, nu facem diplomație, dar când aflăm că, de exemplu, Nigeria, Nigeria este o țară cu un proiect de dezvoltare a uh, culturii palmierului de ulei, avem asta și în Indonezia și în Malaezia, dar iată și Nigeria care pentru a produce agrocarburanți, eu spun mai degrabă agrocarburanți decât biocarburanți, deci 29 din copii care suferă de malnutriție severă în Nigeria, 12 uh, milioane 500 uh, de mii de nigerieni suferă de foamete și trebuie știut și poate că ce spun eu va condiționa pe viitor ajutoarele uh, pentru dezvoltare, dar trebuie ținut cont că obiectivul principal e de a satisface uh, nevoile, necesitățile primare ale, cetăt- ale cetățenilor. Deci UE trebuie să susțină și acordurile regionale pentru a valoriza producția locală, astfel încât să existe un schimb între țările cu producție deficitară uh, și să poată exista în subregiuni ale lumii schimburi care ar permite valorizarea unor produse, întâi pe piețele locale, apoi regionale în funcție de complementaritatea deficitelor de producție, deci produse care nu sunt uh, produse într-o anumită țară, dar care sunt produse într-o țară vecină. Deci, la scara planetară e indispensabilă o producție mai durabilă și care să consume mai puțină energie, cred că putem fi cu toții de acord. Apoi, alineatul 7 al raportului meu. Știu că poate a existat o apreciere diver, diferită, poate că traducerea engleză, nu, cel, cel puțin asta am auzit eu, când traduce, traducerea engleză a fost o versiune diferită, dar mai ales în acest domeniu al agrocarburanților, cum spun eu, trebuie să fim atenți uh, și să uh, punem absolut unele limite, pentru că pe viitor companiile petroliere ar putea să pretindă că resursele de petrol sunt pe cale de dispariție sau de epuizare rapidă. Sigur că și cred că așa se va întâmpla. Vor crește foarte mult prețurile la uh, combustibilii fosili, fosili. E clar că va trebui să avem măsuri de salvgardare și să vedem ca în agricultură să nu ne îndreptăm spre o producție de înlocuire care să se facă în detrimentul producției de alimente. Pentru că, până la urmă, de asta ne ocupăm azi. Apoi, accesibilitatea terenurilor, pământurilor, e alt, altă problemă importantă. Și aici știm că anumite țări din Africa mai ales, dar și din Asia de Sud. Dar mă rog, a, haideți să ne concentrăm asupra Africii, pentru că acolo sunt cele mai multe cazuri de malnutriție spuneam că Africa e un, compliment, un continent care e pe cale de a fi recolorizat de anumite puteri străine, îndeoseb China. Și, repet, aici nu facem diplomație, ci facem politică. Deci, haideți să spunem lucrurilor pe nume. China este pe cale de a recoloniza anumite țări din Africa, unde se produce doar pentru export și nu pentru nevoile locale fără îndoială trebuie susținute uh, țările în curs de dezvoltare, dar asta prin proiecte de educație și de formare, ca tinerii să mm, investească să, sau să se investească în producția agricolă și astfel ca să rămână destulă populație în zonele rurale, să se elimine, să se evite exodus pe zonele uh, urbane. Uh, și trebuie insistată și, insistat și pe rolul cercetării finanțate din fonduri publice și transmisia uh, cunoștințelor din domeniul agricol și rural, dar și cercetarea, sigur, pentru că există diferi, difer, diferi, diferențe mă scuzați, însemnate în evoluția randamentelor în, Euro, în Europa și în alte părți ale lumii în care cercetarea ar putea ajuta la eliminarea anumitor deficituri de producție. Știm cu toții că până în 2050 vom avea nevoie de o producție aproape dublă de alimente din agricultură. Și știm că nici măcar nu trebuie să ne mire acest lucru, că știm cum evoluează practicile alimentare în țările emergente. Uh, mă refer la un raport care mi s-a părut interesant, deși aici n-am avut decât competența de a ne da avizul, dar putem da un mesaj puternic astfel încât stau la dispoziția colegilor și vă spun că dacă ar fi trebuit să rescriu raportul, aș fi reluat uh, pasaje din, din comunicarea comisiei, foarte interesantă, pentru mai multe lucruri concrete de făcut în viitor. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, Marc. tema... Președintele, mulțumesc, Marc. E o temă foarte importantă, deci îți mulțumim foarte mult pentru raport și acum începem dezbaterea cu domnul Capula Santos, care a cerut cuvântul. Eh, sunt mai multe persoane înscrise la cuvânt, deci hai să încercăm să ne organizăm bine în legătură cu timpul de vorbire. Dar te rog, Luis. Brev. Mulțumesc, foarte pe scurt. În primul rând vreau să-l felicit pe colegul Marc pentru calitatea muncii sale cu care ne-a obișnuit. Și ar vrea doar să mă refer la o mică lacună care apare și în comunicarea Comisiei, și anume chestiunea guvernării. Din punct de vedere alimentar, problema de care suferă majoritatea țărilor e o problemă legată de guvernare și clar că noi, Uniunea Europeană, nu putem fi printre cei care să le dăm lecții celorlalți, mai ales când ne gândim la trecutul nostru colonial. Deci nu avem noi autoritatea morală, morală pentru a impune un anumit stil de guvern în aceste țări, însă asta e o problemă. Asta e adevărata problemă. Marc vorbea despre noi colonizatori. Eu am văzut în urmă câteva zile un documentar în care se vedea cum, țări, cum în țările din cornul Africii copiii sunt școlarizați în limba chineză. Deci primul lor contact la nivel educațional e cu limba chineză. Și asta e o problemă care nu ar trebui să ne lase independenți. Deci nu e vorba neapărat de o nouă formă de colonizare, însă e o problemă care ar fi trebuit să apară și în comunicarea comisiei. Deci această problemă a guvernării nu trebuie să ne lase indiferenți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Luis. Da, e o problemă foarte gravă. Domnul Stefan Lefol a cerut cuvântul. ceea ce privește culturile, pentru supraviețuire, uh, comparate cu cele pentru exporturi. Care este însă rostul dezvoltării? Să asiguri o piață agricolă și economică locală. Deci eu nu știu de ce Africa și condamnată să aibă doar o agricultură de subzintență. Care este obiectivul Uniunii Europene? Să dezvolte piețe agricole locale. Deci care să evite producția pentru exporturi. Un alt lucru important. Prin asistența sa pentru dezvoltare, Uniunea Europeană trebuie să reinvestească în agricultură, deoarece de 20 de ani încoace am crezut greșit că problemele agricole vor fi soluționate prin intermediul comerțului. E bine, comerțul nu soluționează problemele agricole. Trebuie investit în agricultură pentru a avea agricultură durabilă, deci trebuie să asistăm, să ajutăm aceste țări să investească în agricultură. Mă uit la doamna McGuinness și cred că își aduce și aminte cât de greu a fost să explicăm în mandatul anterior că trebuie investit în agricultură. Deci dacă vrem să le asigurăm suveranitatea, trebuie să se investească în agricultură. Aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră. Iată ce am avut de spus. Foarte bine, mulțumesc, Stefan. Doamna Eras Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că dreptul la hrană e un drept care nu poate fi refuzat nimănui. Și nevoia de alimente va crește cu peste 70% până în 2050 dependența de alimentele din exterior e din ce în ce mai mare. Uitați-vă ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Deci de foarte multe ori avem acest schimb uh, pentru alimente care vin din Uniunea Europeană. Deci e clar că avem probleme cum ar fi ajutorul de un miliard de euro pentru criza alimentară mondială, pentru țările sărace. Deci e o măsură care trebuie salutată. Deci, cum spunea raportorul, e important să încurajăm schimburile între regiuni. Ceea ce este guvernarea, acești producători, ca și cei europeni, suferă de foarte multe ori din cauza volatilității prețurilor. După părerea mea, lipsesc totuși două lucruri din dezbatere. În primul rând, o trimitere la faptul că sute de mii de hectare de pământuri uh, productive sunt achiziționate în țările curs de dezvoltare. Se vorbea despre centrul Africii și despre prietenul chinez, tot puternic. De asemenea, cred că ar trebui să ne gândim la contradicțiile care există între faptul că Comisia dorește că pe viitor trebuie să avem o cantitate suficientă de alimente și, pe de altă parte, reducerea asistenței oferite producătorilor europeni. Eu nu zic să ne întoarcem la fosta politică agricolă comună, însă să ne întrebăm care va fi viitorul PAC. În această comunicare care va apărea pe 17 noiembrie, vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Martin Oșlin. Aveți cuvântul. Hausling. Mulțumesc. Da, sunt de acord cu ce s-a spus. Să nu uităm însă că ar trebui să ne punem oricăror uh, politici de dumping. Asta nu ar face decât să distrugă piețele din uh, multe țări în uh, curs de dezvoltare, care nu au cum să-și construiască o piață dacă noi îi năpădim cu produsele noastre. De foarte multe ori, piețele sunt supuse la niște presiuni atât de mari încât producătorii locali practic nu au nicio șansă să supraviețuiască. Raportul uh, privind situația agriculturii la nivel mondial va fi foarte important, deoarece e clar că avem nevoie de un viitor pentru micii producători, pentru ca aceștia să ne poată furniza alimente. Și pentru asta e nevoie de o finanțare suplimentară pentru cercetarea agricolă. În ceea ce privește achiziționarea excesivă a terenurilor agricole, acaparare de pământuri. Da, ar trebui să fie o problemă care să apară pe agenda politică. Însă nu cred că ar trebui să dăm vina doar pe China. Să ne uităm ce se întâmplă și cu marile noastre companii agricole. Acestea încearcă să producă biocombustibili în foarte multe țări Problema nu e legată doar de acapararea terenurilor, ci de faptul că cele mai bune terenuri, cele mai fertile pământuri din lumea a treia sunt acum folosite pentru producția de biocombustibile. Deci asta e o problemă. Deci nu ar trebui să tot dăm vina pe chinezi. Există companii multinaționale majore, mari, foarte mari, care au o astfel de politică. Mulțumesc! May I give the floor to Mrs. Yegle? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank und ich danke äh, vor allem Marc für. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc uh, în special lui Marc pentru prezentarea făcută, dar să le, aș vrea să le mulțumesc și celorlalți colegi. Uh, care s-au referit la aceste chestiuni atât de importante. Eu cred că ar trebui să ne gândim la situația politică din aceste țări. Dacă nu se schimbă nimic la nivel politic, noi vom vorbi în zadar. Da, într-adevăr, e important să ne gândim la structurile de producție mai mici, însă e nevoie și de exploatații agricole mai mari. De asemenea, să ne gândim la faptul că acești agricultori ar trebui să poată trăi o viață demnă, să se poată educa, să poată beneficia de pe urma inovației. Da, într-adevăr, sună frumos să sprijinim agricultura locală. Însă poate că ar trebui să ne gândim la următoarea idee. Uniunea Europeană, organizațiile caritative de aici, reprezentanții societății civile, dar asemenea, ar trebui să fie implicați. Într-adevăr, putem să facem acest lucru pentru a umple lacunele. Joia trecută în plenar am votat un raport uh, privind biodiversitatea în țările în curs de dezvoltare. Marea majoritate a deputaților a sprijinit, au sprijinit un amendament care spunea că politica agricolă europeană e răspunzătoare de problemele pe care le au la nivel agricol foarte multe țări în curs de dezvoltare. Ei, Marc, eu cred că ar trebui să facem aici distinția între politica agricolă comună sub forma ei actuală. Deci nu am vrea ca să fie prezentată sub o lumină așa de proastă ca cea din acel amendament, care din păcate a fost acceptat în plenară. Deci cred că ar trebui să ne uităm mai bine uh, la conținutul acestui amendament. Ne-ar ajuta în această dezbatere. Merit McGuinness. Rapporteur. Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc raportorului. Unul dintre punctele pe care le-am subliniat în raportul din mandatul trecut al Parlamentului în legătură cu politica PAC și securitatea globală alimentară. În ceea ce privește cheltuierile totală, problema bugetului ajutorului de dezvoltare um, este că este mai, această sumă este mai mică decât cea prevăzută în politica agricolă și aceasta ar trebui schimbată. În ceea ce privește situația politică din aceste țări, este foarte importantă, de exemplu, în Zimbabwe, unde s-au făcut progrese în agricultură, însă în alte țări, prin sistemele politice de acolo, unde există un oșac total, deci trebuie să încurajăm aceste țări, pentru că dacă țara este stabilă și face ce, ce trebuie, atunci lucrurile se rezolvă mai ușor. Și țările africane trebuie să-și impună uh, o prioritate în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii. Susțin de asemenea acest punct în ceea ce privește mărimea a, fermelor, pentru că putem avea mai multe tipuri de subvenții de agricultură. Însă elementul cel mai important este să avem o politică care să permită o dezvoltare agricolă pentru țările africane în condițiile cele mai bune și aceasta impune și niște prețuri stabile. Și aceasta ar reprezenta ca țările africane să aibă o politică comună în agricultură, pentru că aceasta a funcționat, de exemplu, în Europeană. Agricultura trebuie să fie o prioritate acolo și cred că acesta este și lucru pe care vreau să-l menționez de ceilalți colegei mei. Mulțumesc! Mulțumesc, Marian! Doamna Harken, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Tarabela pentru raportul său, care s-a referit la aproape toate punctele importante. Doar câteva comentarii. Vorbim despre colonizare și sunt de acord cu domnul Hausling n-ar trebui să-i numim doar pe chinezi, pentru că există și alte părți implicate și colonizarea, de fapt, nu înseamnă decât să ne asigurăm putere și influență. Avem un raport recent în care se vorbește despre acest lucru și despre puterea marilor supermarketuri. Multe dintre acestea funcționează și în uh, țări din uh, lumea a treia și au aceeași putere și acolo. Și oamenii de acolo se află uh, și producătorii de acolo se află într-o poziție și mai complicată decât fermierii europeni. S-a vorbit foarte mult și de ajutor și cred că este doar un exemplu concret, dar ar putea arunca o lumină mai bună în sens general. Știu că s-a mers uh, în Haiti să se vadă ce se întâmplă cu producătorii de carne de pui și cei care au fost acolo în vizită mi-au spus că erau absolut frustrați în legătură cu ce se întâmpla acolo. Se spunea că agențiile care oferă ajutoare au intenții foarte bune, dar nu cunosc uh, foarte bine cum se face această creștere a puilor și producția de ouă. Și cred că ar fi bine dacă am propune ajutor care să se bazeze pe o adevărată expertiză. Să facem acest lucru asigurându-ne că funcționează și că facem în mod eficient. Un ultim comentariu. S-a vorbit aici despre situația politică. Și cred că ascundem oarecum lucrurile. Comisia spunea mai devreme că nu putem aplica trasabilitatea Uh, și în afara Uniunii Europene și oarecum se întâmplă la fel și cu um, sistemul de bună guvernanță și cu toate sistemele pe care le aplicăm. Un ultim comentariu care a fost deja menționat aici în sală. O susținere și mai mare care să țină cont de nevoile agricole în următorii ani. Trebuie să spunem uh, încă ceva, un mesaj clar în legătură cu rolul Uniunii Europene. Mulțumesc. Je vais être très court, monsieur le président. Je voudrais aller dans le sens de ce qu'a dit tout à l'heure madame Domnul Dantan. Mulțumesc. Am auzit ce a spus doamna Iegle și avem și noi aceeași problemă în legătură cu raportul despre PAC. Am vot, vom vota raportul uh, domnului Lyon și la Comisia de Dezvoltare în, am votat un alt raport în care se spune exact contrarul față de ce s-a votat la raportul domnului Lyon. Eu aș propune de aceea ca cele două comisii, Comisia de Agricultură și Dezvoltare, să se întâlnească, să clarifice lucrurile, pentru că uh, la Comisia DEVE mulți uh, dintre membrii de acolo sunt încă cu clișee uh, învechite. Bine, grazie a tutti, grazie anche a questo intervento. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru această intervenție domnului Danta. Sunt de acord, într-adevăr, Michel. Trebuie să ne coordonăm între noi. Pentru că ajutorul pentru țările în curs de dezvoltare are de-a face cu această temă mai globală pe care o tratăm noi aici, anume siguranța alimentară. Noi suntem cei care stabilim normele, regulile pentru viitoarea politică agricolă comună după 2013, deci nu putem lăsa deoparte că, în afară de problema calității, există și problema cantității. Trebuie să încercăm să facem ca toată lumea să știe uh, ce se întâmplă cu aceste dificultăți. Dau cuvântul Comisiei, domnul Oltov se află aici în sală. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Tarabela pentru un, un raport care susține comunicarea Comisiei de la începutul anului. Aș vrea să reamintesc că această comunicare se referă la siguranța alimentară și terminologia nu este o coincidență aici. Aș dori să fac și o clarificare, pentru că în dezbaterea de aici s-a vorbit despre suveranitatea alimentară, ceea ce este un concept diferit din câte știu eu, acest concept uh, nu a fost susținut în mod oficial de Uniunea Europeană. Iată de ce siguranța alimentară este termenul cel mai potrivit, consider, cel puțin din partea Comisiei. O altă clarificare, de asemenea referitoare la terminologie. Se vorbește în comunicare de fermieri cu uh, competențe reduse, nu de fermieri de subsistență. Problema aici fiind foamea, malnutriția și aceasta țin de sistemele de agricultură utilizată. Iată de ce ne centrăm pe asistența publică pentru aceste sisteme de agricultură. Aceasta nu înseamnă că în țările în curs de dezvoltare, în agricultură, nu pot fi dezvoltate și alte competențe, dar aceasta este abordarea pe care o avem noi. Încă două elemente pe care aș vrea să le menționez. În dezbatere am pierdut la un moment dat legătura între ce se întâmplă care e legătura între agricultura din Europa și cea din țările în curs de dezvoltare. Poate aici puteți clarifica lucrurile. Un al doilea lucru, această legătură între agricultură și foamete. În comunicare se arată, se recunoaște faptul că chiar dacă există alimente suficiente într-o țară, aceasta nu înseamnă că problema foametei este rezolvată există alte aspecte care merg dincolo de agricultură și de îmbunătățirea producției agricole. Există scheme care sunt implementate din ce în ce mai mult în țările în curs de dezvoltare, intervenții de tipul asigurărilor sociale. Există exemple în acest sens în Etiopia, de exemplu, și acestea completează și, uh, sistemele agricole utilizate și reduc oarecum problema foametei. Mulțumesc! Bine. Grazie ancora, Marc Tarabella, per il tuo lavoro. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată lui Marc Tarabella. Îți dau cuvântul în încheiere pentru a finaliza această dezbatere. Foarte pe scurt, aș spune încă o dată că dacă aș scrie din nou raportul astăzi, l-aș scrie oarecum diferit, tocmai pentru a ține cont de comentariile făcute. Luis Capula s-a vorbit despre guvernanță. Bineînțeles, aceasta este o problematică pentru foarte multe state, alegerile care se iau la nivelul uh, politic, deci nu ne putem limita doar la problemele agricole. La primul schimb de păreri am atacă această problemă. Putem vorbi despre foarte multe teme, dar cel mai bine ar fi poate să ne centrăm pe acele teme agricole, deși știm foarte bine că nu putem ignora contextul general, general și, bineînțeles, guvernanța face parte din acesta și trebuie să profităm de acest lucru pentru că avem și un aviz din partea Comisiei de Dezvoltare care este competentă pe fond și iată de ce trebuie să reafirmăm nevoia de a face mai multe investiții în programele agricole în ceea ce privește politica de dezvoltare. Nu vreau să mă extind mai mult, așa cum vă spuneam, sunt deschis față de propunerile făcute, cu toții sau majoritatea merg în același sens. Mă voi întâlni cu raportorii din umbră pe care îi cunosc din fiecare grup politic, să vedem dacă ajungem la amendamente de compromis Bineînțeles, aștept propunerile dumneavoastră până pe 14 octombrie la prânz să le puteți prezenta și după aceea v-aș sugera să ne întâlnim. Poate am putea profita de săptămâna de la Strasburg, de săptămâna viitoare, pentru a avea un prim schimb de păreri între raportorii din umbră, pentru a vedea ce amendamente ați putea, dispun, ați putea accepta. Mulțumesc! Bine, grazie a tutti. Abbiamo... Bine, mulțumesc tuturor și am epuizat acest punct de pe ordinea de zi și foarte rapid trecem la punctul numărul 6, comercializarea materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie. Comisia hotărâse să pornească codificarea directivei 68 pe 193 a Consiliului din 68 dar, având în vedere că anumite elemente de pe fond ar fi, trebui modificate, Comisia a hotărât să transforme codificarea într-o reformare, deci un fel de melanj, amestecare, pentru a introduce uh, modificările necesare. Țin să precizez cu toate acestea faptul că Comisia nu a modificat dispozițiile în materie de comitologie, în ciuda faptului că tratatul de Sabona acum ne dă nouă Parlamentului mai multe puteri. Însă dau cuvântul domnului Tabagi, care ne va prezenta situația pe fond și apoi reprezentantelor Comisiei. Domnule Tabagi, vă rog, aveți cuvântul. Elnök úr elmondta, Mulțumesc. bizonyára a jogi bizottságban nagy izgalom. Domnule președinte, de fapt a spus tot ce era de spus. Acum, ă, poate Comisia Juridică va Uh, ar putea să intervine, ar putea fi, uh, ar putea considera că ar trebui să intervină ea. Dar uh, problema nu este una de ordin juridic până la urmă. Despre ce e vorba până la urmă? Haideți să ne imaginăm că un lemnar face o masă de lemn cu patru picioare, dar fiecare picior are o altă lungime. Masa a fost produsă de Comisia Europeană. Masa este inutilizabilă pentru că este instabilă. Așadar, Comisia Europeană ar putea sau, uh, mă rog, Dulgheru, în acest caz uh, Comisia Europeană, s-ar putea hotărâ să repare masa și să facă toate picioarele de aceeași lungime. Sau noi am putea să solicităm să-și ia masa înapoi și să ne dea înapoi doar când va fi reparată. Eu acum nu vreau să intru în amănunte, Însă vă spun că e vorba de faptul că, într câteva, Comisia nu a luat act de ratificare a tratatului la Lisabona și de intrarea sa în vigoare și, ca atare, Comisia nu se referă la tratatul de la Lisabona în uh, documentul său, ci la alte tratate și la alte concepte juridice. Se referă în noua formulare a textului, anume la procedura de comitologie, care însă nu mai există. Există actele delegate, în schimb. Comisia ar putea să recunoască faptul că ar fi util să reia acest text, să retragă acest text pentru a-l modifica sau Comisia noastră sau comisia, nu comisia noastră, mă scuzați, comisia executivă, ar putea să solicite Parlamentul European să ceară Comisiei modificarea așa numitelor părți albe din text, adică părțile care nu sunt conforme cu Tratatul de Lisabona. Cam așa, cam, a, cam așa sunt lucrurile, eh, dragă domnule președinte și dragi colegi. Fie comisia recunoaște faptul că acest nou text trebuie retras pentru că nu este în conformitate cu tratatul de Lisabona și îl modifică în mod corespunzător, sau dacă nu va face acest lucru, atunci noi, Parlamentul European, dispunem de, destul, de destule competențe pentru a rezolva noi înșine problema. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul comisiei. Uh, avem aici un reprezentant al serviciului juridic. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Legal issues. Există aici probleme de natură juridică, după cum am văzut din uh, intervenția anterioară. Eu unul aș prefera să nu intrăm prea mult în uh, să nu plictisim uh, membrii comisiei dumneavoastră cu probleme de natură juridică, tehnică. Which are, of course, of a purely legal nature. I would... Poate nu sunteți atât de familiarizați cu uh, partea juridică a problemei. Eu, pe scurt, aș spune că s-au exprimat diverse puncte de vedere în cadrul uh, unor instituții diferite în modul în care se poate uh, lucra cu prevederile privind comitologia. Concluzia ar fi că niciun nou act uh, nu poate fi adoptat care să includă această nouă procedură, dar în ce privește această procedură veche de comitologie, s-au exprimat uh, puncte de vedere diferite. Asta în, asta în cadrul Parlamentului însuși. Uh, s-a spus că aceste proceduri nu mai pot fi aplicate, având în vedere că a fost adoptat tratatul de Lisabona și Consiliul și Comisia ar fi de părere că aceste măsuri ar putea, aceste uh, prevederi ar putea continua să fie adaptate, cel, pu, a, cel pu, aceste prevederi ar putea continua să fie puse în aplicare, măcar uh, temporar. Dar după cum spuneam eu, aș prefera să nu lungim discuția, pentru că am risca să intrăm în prea multe detalii și e vorba de uh, detalii strict juridice. Aș prefera eu să ne concentrăm asupra anumitor uh, considerații de natură pragmatică, cel puțin în acest moment. Aș spune că, pe de o parte, Comisia va demara un uh, proces de reflexie privitor la punctual la această legislație. Ceea ce ne-ar putea duce la adoptarea anumitor inițiative de reformă în viitorul apropiat, în următorii ani, după cum s-a menționat uh, în cursul discuțiilor. sfârșitul uh, anului viitor, mai pre- ca să fiu mai precis. Iată, un punct uh, important care trebuie pus în evidență. Pe de altă parte, Comisia face o altă reflexie în legătură cu modul în care să rezolvăm uh, prevederile astea legate de comitologie care sunt conținute în acte care sunt în vigoare. Asta, sigur, este un exercițiu de natură orizontală și uh, prin el s-ar putea rezolva problema multor acte de natură deosebită, diferită și din acest motiv în ce privește propunerea de reformare a acestei legislații, Comisia ar sugera ca procedura legislativă să fie pur și simplu suspendată pentru moment în așteptarea unor inițiative ulterioare care să privească o posibilă reformare sau o reformă acestui domeniu de legislație și mai ales, în mod specific, procedura de comitologie. Mulțumesc pentru atenție. Bine. Non so se e, eh, tutto chiaro. E... Eh. Bine, spune președintele, nu știu dacă totul este clar pentru toți colegii. Dacă domnul Tabagi dorește să e, eh, intervine din nou sau alți colegi doresc să ceară cuvântul aici, nu, atunci, ceau, te rog. Gratulálok a bizottságnak, ez egy bölcs eljárás, hogy az asztalnak a négy... Mulțumesc. Vágnén tudom. Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc și eu Comisiei Europene pentru această decizie. E o hotărâre foarte prudentă. Deci trebuie să tăiem picioarele mese la aceeași lungime măcar. Asta e ideea, nu? Deci Comisia pentru Agricultură poate să zică da sau nu. Deci chiar dacă e vorba de o chestiune pur juridică. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Tavaidi. Trecem la următorul punct. Ultimul punct. Îi voi da cuvântul doamnei McGuinness, după care domnul, domnului Lavia. Doamne McGuinness. Mulțumesc. Sunt conștientă cât e de târziu, însă voi fi subcintă. E vorba de autorizarea bugetară conturilor. E vorba de sumele pe care statele membre trebuie să le dea înapoi din cauza neregulilor. Deci comisia cere acest lucru. Se estimează că suma va fi de 72 de milioane, însă Consiliul vorbește de 492 de milioane. Deci, după părerea mea, prin contabilitatea creativă s-au uh, inventat vreo 420 de milioane. Deci pe ce s-au bazat oare? Pe experiența din alți ani? Amendamentul nostru a fost uh, respins, un uh, vot foarte strâns, deci noi am votat să respingem această cifră avansată de Consiliul de 492 de milioane. Deci noi, Comisia, trebuie să înaintăm amendamentul din nou pentru plenară, deoarece în 2011 vom avea probleme dacă această cifră va rămâne și va trebui să găsim economii în bugetul actual. Aș vrea să știu care este și părerea colegilor. Deci trebuie să analizați această chestiune și eventual să transmiteți comentariile pentru a vedea cum putem proceda mai bine. Vă mulțumesc foarte bine. Dar trebuie să încercăm într-adevăr să soluționăm problema. Ai cuvântul, Giovanni. Questa riproposizione. Mulțumesc. Cred că e o măsură necesară, pentru că odată cu noua procedură prevăzută tratatul la Lisabona, Comisia poate fi cea care uh, poate să repropună amendamentul care a uh, pierdut. Dar, uh, cu alte cuvinte, mi se pare clar faptul că, deoarece Consiliul n-a vrut să facă reduceri pe uh, liniile bugetare, a hotărât să reducă în ansamblu său bugetul agriculturii cu 420 de milioane de euro, a, mai apoi rezervându-și uh, în cursul următorului exercițiu bugetar uh, uh, puterea de a hotărâi el însuși de unde să uh, taie aceste sume. Strategia asta nu este prima oară aplicată de Consiliu și eu cred că și Comisia noastră și alte, și, mă rog, grupurile politice ar trebui în tot cazul să redepună amendamentul votat. Ca să vă faceți o idee, chiar dacă nu se modifică această rubrică din buget, propunerea provenită de la Parlament în legătură cu un nou buget pentru agricultură ar însemna un buget redus față de anul trecut, chiar dacă noi am făcut, am adăugat fonduri suplimentare cu 64 de milioane de euro. Deci noi ca Parlament am propune un buget redus față de cel propus de Comisie. Așadar, cred că Parlamentul și comisia noastră ar trebui să reia amendamentul respectiv, să repropună și să solicite tuturor grupurilor să-l susțină în plenară, pentru că eu cred că exista și o confuzie între grupurile politice la Comisia de Bugete și list, poate că lista de voturi nu a corespuns cu consensul care exista printre colegi. Mulțumesc, Giovanni, spune președintele George Lyon a cerut cuvântul. Yeah, just Mulțumesc. În numele grupului meu vreau să vă spun că sunt de acord să reînaintăm acest amendament. Vă asigur că data viitoare vot, lista de vot va fi corectă. Cred că și colegii socialiști au avut o problemă asemănătoare. Îi dăm cuvântul acum domnului Capula Santos. Luis. Aici, în Comisia de Agricultură, am adoptat uh, o poziție și aceeași pe care o menținem și acum. După cum știți, nu e întotdeauna ușor să fii de acord uh, în cadrul aceluiași grup politic. În orice caz, noi ne menținem poziția de la votul anterior și vom face tot posibilul pentru a încerca să-i uh, conjunt să-i convingem pe majoritatea colegilor. Da, sunt de acord. Dacă nu mai sunt și alte intervenții, vom reînainta acest amendament în numele comisiei, deci nu va fi nevoie de 40 de semnături și vom vota în plenar și cu toții ne vom strădui ca acest amendament să treacă. Vă mulțumesc tuturor, se încheie ședința. Very well